Okay, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Ne vom începe acum reuniunea de astăzi. Următorul punct de pe ordinea de zi este comunicările președintelui care au legătură cu reuniunea coordonatorilor din iulie și cea de ieri după amiază. Aș vrea să vă spun în primul rând ce s-a întâmplat la reuniunea coordonatorilor din iulie. Și să vă spun că următoarele rapoarte au fost alocate formalitățile pentru navele care intră în porturi va fi al grupului ALDE. Propunerea pentru o directivă în domeniul siguranței aviatice va fi a socialiștilor. Da, mă scuzați. Îmi e destul de greu să mă obișnuiesc cu acești noi termeni. propunerea pentru o decizie a Consiliului și a statelor membre privind acordurile de transport cu SUA și pentru Islanda și regatul Norvegiei. Decizia respectă ce am făcut și în anii anteriori și anume că președintele se va ocupa de acest raport am dorit să vă spun din nou acest lucru, deoarece avem intenția să rotăm aceste rapoarte care țin de președinte printre vicepreședinți. Pentru ca și aceștia să aibă treabă. Comunicarea din partea Comisiei privind scopurile strategice și politica maritimă UE până în 2018. Tot uh, președintele se va ocupa și de acest raport. Următorul a fost raportul privind sancțiunile pentru încălcări grave ale regulilor uh, sociale în transportul rutier. PPE-ul comunicarea privind viitorul transporturilor, tot PP-ul, iar în ceea ce prime, privește avizele, Cartea albă pentru a se adapta la schimbarea climatică va fi a pp ului precum și comunicarea privind strategia UE pentru regiunea Mării Baltice. Tot uh, PPE-ul. Sunt niște avize, dragi colegi, care sunt pentru comisiile de fond care fac rapoarte. Deci au fost distribuite în această idee că nu noi facem raportul principal, ci, bineînțeles, comisiile de fond. Asta s-a întâmplat la reuniunea din iulie. În ceea ce privește reuniunea de ieri, coordonatorii s-au întâlnit ieri cu domnul Jonathan Schiele de la DG Tren și s-a discutat despre tratatul de transporturi cu Balcanii Occidentali. Iar uh, în ceea ce privește numirea raportorilor și a raportorilor pentru aviz, liniile directoare ale comunității pentru dezvoltarea rețelelor europene uh, transeuropene, o reformulare, din nou președintele se va ocupa iar același lucru este valabil și pentru acordul privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și Brazilia. În ceea ce privește propunerea pentru o decizie a Consiliului privind semnarea acordului cu Brazilia, are legătură cu două rapoarte anterioare. Și tot președintele se va ocupa de acest raport. În ceea ce privește uh, raportul privind A, pentru Econ. Deocamdată nu vom face nimic în ceea ce privește acest raport, însă am rugat-o pe doamna Jensen să includă în raportul său privind uh, sistemele inteligente de transport. Aceasta a fost uh, propunerea coordonatorilor. următorul raport de la Comisie privind implementarea organizației timpului de lucru a persoanelor care desfășoară activități mobile de transport rutier. Aici avem două rapoarte. Unul se referă la legislația socială din transportul rutier, iar coordonatorii cred că ar trebui să facem un aviz, însă asta va depinde dacă Comisia de Afaceri Sociale și Ocupare va întocmi un raport la rândul său. Deci recomandarea este să facem avize atâta timp cât Comisia de Fond va redacta un raport pe aceste teme. Coordonatorii au spus că deocamdată nu trebuie să facem nimic, să așteptăm. Următorul punct este numirile la grupul de experți STOA. Deocamdată avem trei candidați pentru două posturi. Cei trei candidați sunt domnul Koch din partea PPE, doamna Zică de la S și D și doamna Lichtenberger de la Versi. După cum am spus, avem doar două persoane care pot să ne reprezinte în acest grup. Prin urmare, acum va trebui să votăm pentru a vedea cine vor fi cei doi reprezentanți. Dorește cineva să ia cuvântul la acest punct despre grupul STOA înainte de a lua o decizie? Nu? Deci va trebui să de două voturi. Cine dorește să-l voteze pe domnul Coc? Puteți să-i numărați? All Thank you. All those... Vă mulțumesc. Cine dorește să voteze pe doamna Țicău? Mulțumesc. Doamna Lichtenberger. Any not voting at all? Cineva dorește să se abțină? Nimeni. Fără să citim exact uh, numărul de voturi, e clar că cei doi reprezentanți în grupul STOA din partea Comisiei de Transport vor fi domnul Cox și doamna Țică. Vă mulțumesc! Coordonatorii au analizat de asemenea delegațiile și audierile pentru 2009. În această privință, li s-a cerut să înainteze propuneri pentru vizitele de delegații în 2010 până pe 18 septembrie. Eu sunt uh, sigur că veți fi întrebați cu toții de către coordonatori dacă aveți idei. De asemenea, s-a stabilit să continuăm legislativă uh, rămasă din mandatul anterior. Nu rămâne decât un loc pe an pentru vizitele de delegații. Deci dacă nu se ocupă acest loc, acesta poate fi oferit uh, grupurilor. Ideea este că există un singur post pe an Coordonatorii au uh, recomandat de asemenea să acceptăm invitația făcută de Regatul Unit pentru a investiga ramura de anchetare a, a accidentelor din autoritatea civilă la FAMRA. Vom folosi vom avea trei de la PPE, doi socialiști și un liberal în această delegație. În ceea ce privește acum audierile, 2009 și 2010, nu vor fi audieri în anul 2009, însă coordonatorii au stabilit să ceară expertiză externă pentru un raport um, care nu era din proprie inițiativă privind viitorul transporturilor. Vor fi experți uh, din domeniul universitar, deci nu reprezentanța industriei, cărora li se va cere să întocmească niște rapoarte de briefing. Va fi un fel de brainstorming de jumătate de zi cu acești experți pe marginea viitorului acestui domeniu al transporturilor. Coordonatorii au stabilit că împreună cu audierile ar trebui să încercăm să organizăm eventual mai multe evenimente de acest uh, fel. Deci nu doar audieri, deoarece sunt niște evenimente care le-ar permite membrilor să dobândească cunoștințe în anumite domenii la aceste ateliere. Deci până pe 18 septembrie, de asemenea, trebuie înaintate propunerile. Următorul punct. Mai sunteți treji. Urmează comitologia. Vă amintiți poate că cei care au fost aici în uh, mandatul anterior am avut o decizie a comisiei care permitea ca doi membri să analizeze probleme de comitologie și să îi raporteze înapoi comisiei pe marginea acestora. Coordonatorii au stabilit încă o dată să continue cu acest sistem. Două, doi membri, deci, vor fi responsabili și vor face recomandări. La următoarea reuniune a coordonatorilor vom stabili cine vor fi aceste două persoane. Pe lângă aceasta, secretariatul în uh, documentele dumneavoastră pentru comisie vă trimit, vă includ un fel de buletin informativ din part despre comitologie pe care sunt sigur că îl veți citi pentru ca astfel toți membrii să poată să știe ce se întâmplă în domeniul comitologiei. Și dacă cineva stăpânește acest subiect, i-aș mulțumi dacă mi l-ar explica și mie. Asta vom face, prin urmare, în ceea ce privește comitologia. Am primit de asemenea o sugestie din partea Lechtenberger să organizăm o dezbatere la comisia noastră privind uh, problema legată de compensările în cazul în care pasagerilor nu li se permite să urce la bord sau li se anulează zborul. De asemenea, la următoarea reuniune din 5 octombrie, am invitat uh, directorul executiv de la Agenția de Siguranță Maritimă pentru a um, ne face o prezentare împreună cu directorul executiv de la Agenția pentru Căile Ferate. Deci sectorul aviatic, maritim și cel feroviar vor fi reprezentate aici de către directorilor executivi pentru ca noi să înțelegem în ce constă activitatea lor și pentru ca noi membrii mai ales să înțeleagă cu ce se ocupă aceste agenții. Va fi de asemenea o, o bună ocazie pentru a adresa întrebări în legătură cu activitatea acestora. Dragi colegi, atât am avut de spus. Are cineva întrebări, plângeri în legătură cu aceste comunicări? Doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă reamintesc că la prima reuniune am solicitat ca în fața comisiei noastre să vină, nu știu dacă despre asta s-a vorbit la coordonator, deci am cerut să vină responsabilul uh, împotriva pirateriei în Somalia sau pe coastele Uniunii Europene. Poate că vi se pare o glumă, însă e o problemă foarte gravă. Deci aș vrea să vă spun din nou că ar fi bine ca această persoană, deci de la comisie care se ocupă de combaterea pirateriei, să vină aici. Da, mulțumesc. Știu că am stabilit acest lucru și că uh, am spus că vom încerca să dăm de această persoană. Știți că uneori e greu să-i găsești pe cei din armată, însă nu am uitat. E pe radarul meu, să zic așa. Deci voi uh, îl voi ruga pe comandantul Forțelor Unite care se ocupă de combaterea pirateriei să vină aici. Mai aveți comentarii? Dacă nu, presupun că sunteți de acord cu aceste comunicări pe care tocmai vi le-am făcut. Vă mulțumesc! Am discutat deja despre numirea raportorilor. Okay, can we now go... Foarte bine. Vom trece acum la votul pentru bugetul 2010. Yeah. Let me just get my card in there. Yeah. <laughs> Îmi pregătesc cartela de vot. Hope you've got your cards. Sper că toată lumea e pregătită cu carduri. Vote on the... Trecem la vot. Secțiunea 3 a bugetului, raportor domnul Colicec, amendamentul 6438. Vreți să facem un test, o probă înainte? Foarte bine. Atunci vom face să vedem ce rezultat avem și dacă funcționează totul bine. Deschidem votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Uh. Too, too many PPE old habits die hard, you know, with Prea multe obișnuințe din partea PPE-ului care sunt greu de dezbarat, după cum știți. Credeam că totul se va schimba după plecarea lui George, dar nu e chiar așa. Foarte bine, s-a închis votul. poate putem avea și rezultatele afișate, atunci înțeleg că toată lumea e mulțumită și că putem înțelege, cu excepția doi deputați de la PP, Foarte bine. Amendamentul 6438, doamna Țicău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6400. Kramer zile. Este un vot pe părți în legătură cu sumele. Martis. Domnule președinte, știu că am ajuns mai târziu, dar aș avea o întrebare. Referitor la remarci, să facem un alt vot pe părți ca pentru ca exemplele să reiasă mai bine din uh, votul pe părți. De exemplu, să, de fapt să lăsăm exemplele afară în uh, ceea ce privește uh, găsirea unui consens pentru anumite remarci. Eu cred că aici sunt date exemple concrete dar la final putem să dăm zeci de exemple. Știu că procedura este puțin uh, cam târziu, dar uh, aceasta este situația. Atâta timp cât nu există obiecții, dragă Matias, eu accept propunerea ta. Aveți obiecții la ceea ce s-a spus, domnule Kramer? Problema este următoarea. Mereu se spune că rutele Eurovelo și Cortina de Fier, traseul Cortina de Fier, aparțin împreună. Tocmai de aceea am menționat numele ca să fie acolo. Dacă am uh, preluat și ruta Eurovelo, așadar, ar fi foarte bine. Noi am decis deja acest lucru, dar mereu se spune că acest program nu poate promova acest subiect. Eu însă aș vrea să apar, apar acolo. Um pe scurt, ca să clarificăm, aici este vorba despre turism. Și ieri am făcut diferența dintre turism și transport. Personal, pe mine nu mă deranjează dacă rămâne acolo noțiunea de eurovelo, fără, uh, în termen general, fără un exemplu concret. Sunteți de acord? S-a înțeles? Foarte bine e acceptabilă această propunere, atunci rămâne. Rămâne și o să procedăm astfel. 6400 acțiune preparatorie pentru turism, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Favor. A doua parte, cine este pentru? Vă rog, doreți să interveniți. Aici aș dori vot pe părți. Cred că aici, pentru a doua parte la remarci, trebuie să votăm pe, în primul rând pentru expresia cortină de fier, cine este pentru și apoi cine este ca um, remarca să rămână fără cortina de fier. E bine așa? Doamna Iala Sender? În mi tal cual... În amendamentul pe care l-am prezentat eu, așa cum mă văd eu aici, domnul Kramer a eliminat Eurovelo și a pus doar exemplul cortinei de fier. Ceea ce aș vrea eu este ca, votând împotriva amendamentului Kramer, să rămână în continuare Eurovelo în textul respectiv, pentru că cred că e vorba de o rețea europeană și poate fi acceptată. Pentru că amendamentul, cel puțin așa cum îl am eu în spaniolă, ce face? Elimină Eurovelo, care este exemplul european, și rămâne în schimb doar acea rută a cortinei de fier. Și cu asta nu pot să fiu de acord. Așa că cred că dacă votăm împotriva amendamentului domnului Kramer la remarci, putem recupera din nou Eurovelo. Am înțeles bine sau nu? Un început foarte bun pentru mine, spune președintele dimineața aceasta. Stați să verific. Right, Michael, do you agree to... Michael, ești de acord cu cererea făcută de domnul Goshi? Pentru că dacă da, putem trece la votul pe părți, dacă nu, nu. Michael, te rog. Cred că doamna Iala Sender nu m-a înțeles. Deci, discutăm despre Eurovelo, dar traseul Cortina de Fier este parte a Eurovelo. Așa ne-am înțeles. Atunci mă, mă declar satisfăcut cu noțiunea de Eurovelo pentru că este conținută și Cortina de Fier, dar uh, nu știu care este de fapt problema, fiecare trebuie să înțeleagă pentru sine. So, Mr. you accept the split. Deci, domnule Kramer, înțeleg că acceptați propunerea pe vot pe părți. Foarte bine, atunci așa vom face. So we're now voting on... Trecem atunci la votul pentru prima parte a remarcilor. De acord? Vă rog, cine a luat cuvântul, spune președintele. Ați putea să citiți această primă parte, pentru că ne este foarte greu să urmărim. Vreau doar să vă faceți, uh, să vă îndepliniți datoria în calitate de președinte. Asta și încerc să fac, spune președintele. Groș. Domnule Groș. Domnule președinte, ca să fie totul mai ușor pentru colegi, în ceea ce privește traseul Cortina de Fier, nu am putea să votăm separat pentru acestea și atunci am putea să votăm pentru remarci fără această expresie într-o primă fază. Cred că totul s-ar clarifica. Vă promit că situația este așa complicată doar aici la acest articol. Am ezitat puțin, domnule Groș, pentru a verifica. deci, într-o primă fază, în primul rând, votăm pentru sintagma traseul cortina de fier. Mă urmați acum, stimată colegă? Deci cei pentru sintagma cortina, tra, cortina de fier, traseul cortinei de fier, împotriva, abțineri, am terminat. Și acum votăm pentru restul. Cei pentru? Împotriva? Abțineri? Se acceptă. Aș sugera acum o pauză de 15 minute de cafea, dar trecem mai departe. Amendamentul 6439, doamna Țicău, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se acceptă. Se adoptă. 401, 6401, deci 6401, 6440 pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm, vă rog frumos? Has everybody voted? A votat toată lumea? Votul s-a închis. 23 votes in favor, 15 against, 1. 23 pentru, 39 împotrivă, 15 ă, împotrivă, se adoptă. Urmează amendamentul 6402 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6405, raportorul, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. șase patru zero șapte raportorul pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum avem un amendament oral de la doamna, amendament, de la doamna Ayala Sender. Rectific, nu-l mai avem. Domnule Colicec, ieri, când a luat cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Filipi a menționat următorul lucru. Când discutăm despre agenții și despre sumele de bani care le revin, ar trebui de asemenea să ne asigurăm că adăugăm și posturi noi. Dacă ne uităm însă în anexa de la lista de voturi, atunci vom vedea care sunt pozițiile inițiale, posturile inițiale la care se făcea referire pe agenții. Dacă le oferim bani în plus, de exemplu pentru EASA, atunci acești bani sunt uh, strâns legați de un număr specific de slujbe și atunci noi trebuie să ne asigurăm că numărul acestor slujbe crește. Domnule Bradburn s-a exprimat împotriva acestei remarci ieri. Aș dori să vă reamintesc acest lucru. De asemenea, reprezentantul Comisiei a spus că numărul de posturi este limitat și că dacă continuăm să oferim bani, Anul trecut, capacitățile ASA au fost puțin extinse, deci acum au nevoie de fonduri suplimentare, dar și de posturi suplimentare. De fapt, amendamentele orale sunt exact despre aceste subiecte și vor apărea în lista de voturi. În anexă, vedeți exact care sunt aceste posturi. Dacă insistați, pot să le citesc acum, însă este vorba doar de un tabel. Vroiam doar să mă asigur că totul este făcut așa cum se cuvine. Domnul Bradburn s-a exprimat ieri împotriva acestei idei. Uh, Uh, împotriva creșterii numărului de posturi la agenții, dar explicația comisiei a fost următoarea. Dacă discutăm despre bani, atunci noi avem nevoie și de noi slujbe. Amendamentele prezentate aici, ca fiind orale, asta uh, dezbat. Vă mulțumesc, domnule Colicec. O să le luăm separat, nu o să trecem de fiecare dată uh, prin uh, prin toate detaliile, dar în ceea ce privește amendamentele orale, vom putea trece la vot acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6410, raportorul, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6446. O secundă, mai există și un amendament oral din nou. Trebuie mai întâi să votăm amendamentul oral. Încă o dată, pentru domnul Colicec. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 6446, doamna Țicău, domnule Kramer. Dacă se acceptă amendamentul domnului Țicău, atunci amendamentul nostru uh, pică. De, de fapt, uh, noi acum dorim ca și al nostru să fie accept, să, să se voteze și pentru amendamentul nostru. o să luăm ca fiind o adăugire. Deci, 6446, doamna Țicău, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6412 raportorul, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnule Kramer, 6414 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Șase patru unu șase Wortman Call. Mi s-a spus că trebuie să votăm doar remarcile pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6417 acum, Jensen Grisbeck. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis de la EPP totul e în regulă, domnule Groș? Bine. Votul a fost închis. 38, 20 pentru, 17 împotrivă, o abținere, deci se adoptă. 6, 4, 1, 5. Caduc. Și atunci ajungem la 6419, raportorul pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Șaizeci raportorul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral. Aceeași procedură pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6424, domnule, domnul Kramer. Avem aici vot pe părți. În primul rând, pentru sume. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, remarcile. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și apoi avem uh, renunțarea la sintagma traseul cortina de fier pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. șase patru doi doi raportorul este caduc. La fel și amendamentele ale doamnei Jensen și celelalte. Acum trecem la 6425 raportorul. Pentru, împotrivă, Abține? se adoptă. 6426. Domnul Kramer. Vot pe părți. În primul rând pentru sume. Pentru. Împotrivă. abțineri, se adoptă. Remarcile pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6453 este caduc. 6454 acum. Alvarez și la Sender pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6, 4, 5, 5. Pentru. Abțin, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. șase patru doi nouă domnul Koch, vot pe părți cu privire la sume și remarci. Pentru remarci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pentru remarci acum. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șase, patru, cinci, este caduc. Trecem la 6432, doamna Jensen, pentru. Împotrivă? Abțineri? Putem să verificăm, vă rog? 6432, doamna Jensen. Votul a fost închis. 39 de voturi, 21 pentru, 18 împotrivă, nicio abținere, deci se adoptă. 6433, doamna Jensen, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6457. Doamna Țicău, vot pe părți. Sume și remarci. În primul rând pentru sumă, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Remarcile pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6451, doamna Țicău, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 6434, raportorul, pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Amendamentele orale, aceeași procedură pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6460 Alvarez și doamna Ela Sender pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6461 aceleași oferte, cei care sunt pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 6462 la fel, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6436 Kramer Zil, vot pe părți, pentru, sumă, remarci și traseul cortina de fier pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Remarcile pentru, împotrivă, abțineri, putem să verificăm. Votul pentru remarci. 40 de voturi, 18 pentru, 21 împotrivă, o abținere, deci se respinge. Nu trebuie să votăm pentru următor, următoarea, uh, următorul punct pentru că a fost deja respins. Domnule Groș. Da, domnule președinte, tocmai din acest motiv aș dori să fac următoarea remarcă. În ceea ce privește amendamentele cu același titlu, cred că era 64-49, unde nu am uh, acceptat remarcile, tocmai de aceea nu am mai trebuit să votăm acum pentru traseul Cortina de Fier. Cam acela, aceeași a fost situația și pentru acest vot. De aceea aș dori să păstrăm uh, votul negativ pentru remarci, și uh, să trecem și la votul pentru sintagma cortina de fier. Da, aveți dreptate. Oricum uh, uh am luat acest lucru în calcul. În toate cele patru cazuri trebuie să unificăm uh, remarcile și sumele, dacă nu mă înșel. Este corect. Trecem la 6436, domnul Kramer, Zil. So we've got a split vote requested for amounts. Vot pe părți cerut pentru sume. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Remarci pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 6437, doamna Jensen. Cine este pentru? Împotrivă. Facem o verificare electronică la amendamentul 6437. Toată lumea a votat. S-a închis votul. 24 pentru, 16 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Trecem acum la 1. Alvarez Ayala Sender. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Domnul Kramer, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 3. Alvarez Ayala Sender, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4, aceiași autor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, doamna Jensen, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul final, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Toată lumea a votat? S-a închis votul. 40 de voturi exprimate, 40 pentru, niciunul împotrivă și nicio abținere, unanimitate, foarte bine felicitări raportorului. Și, de asemenea, vreau să mulțumesc secretariatului, care s-a descurcat foarte bine în această primă ședință de vot hope so. So next on the agenda. Următorul punct pe ordinea de zi este schimbul de opinii cu președintele în exercițiu din partea Consiliului. Avem, dacă doriți, câteva minute, o pauză de câteva minute și ne revedem imediat. Colleagues, can we retake our seats, please? Dragi colegi, vă rog să luați loc. Thank you. Vă mulțumesc. Colleagues, can I... Dragi colegi, aș vrea să spun bun venit la Comisia noastră de Transport și Turism, ministrului suedez pentru comunicare, doamna Asa Torstensson, dânsa reprezintă președinția în exercițiu, eu și coordonatorii am avut onoarea să ne întâlnim ieri seara la China cu doamna Torstenson și vreau să vă mulțumesc încă o dată, doamna ministru, pentru ospitalitatea dumneavoastră. Sunteți primul, prima președinție în exercițiu care vine în fața acestei noi comisii de transport și turism, așa că vă imaginați că toți colegii noștri abia așteaptă să audă discursul dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit aici și vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, aș vrea, în primul rând, să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră în calitate de deputați europeni și pentru că sunteți membri ai acestei comisii. Eu și președinția suedeză vă dorim uh, numai bine și foarte mult succes în mandatul dumneavoastră. Dorința noastră este ca împreună cu dumneavoastră să încheiem toate chestiunile legate de transport care se află acum pe masa negocierilor. Așa că am să vă prezint foarte pe scurt prioritățile președinției suedeze în ceea ce privește sectorul transporturilor. Și, dacă va fi necesar, mai târziu voi răspunde în detaliu la întrebările dumneavoastră. Știu foarte bine că abia ați început lucru și că mulți dintre raportori nu au fost încă numiți. Totuși, sunt convinsă că vom avea o discuție foarte însuflețită în legătură cu cele mai importante chestiuni ale acestei președinții. Societatea noastră se confruntă la ora actuală cu două probleme foarte grave. În primul rând, criza economică și, bineînțeles, schimbarea climatică. De aceea este important să vedem politica de transporturi într-un context mai larg și ca o soluție pentru aceste probleme. Chestiunile de transport pentru a avea o economie eco-eficientă. Bineînțeles că aceasta este o condiție prealabilă pentru menținerea bunăstării și dezvoltarea competitivității în Uniunea Europeană. Felul în care elaborăm politica de transporturi este foarte important pentru a ajunge la un sistem de transporturi eficient. Încă de anul trecut, Suedia, împreună cu Republica Cehă și cu Franța, au stabilit prioritățile în cadrul unui program de 18 luni. În domeniul transporturilor am ajuns la un acord în legătură cu trei chestiuni fundamentale. Transport competitiv și durabil, mijloace sigure de transport și dezvoltarea unor sisteme de transport inteligent. Președinția suedeză continuă cu aceleași priorități. Una dintre chestiunile cele mai importante pentru următorii ani în Uniunea Europeană va fi, bineînțeles, problema climei. Președinția suedeză va continua această sarcină de a ajunge la un acord global la Copenhaga în decembrie. În același timp, trebuie să întărim economia europeană și competitivitatea sa, aceasta, bineînțeles, în conformitate cu strategia de la Lisabona. Și nu putem lăsa deoparte nici problema siguranței traficului și a mediului. Sistemul de transport este durabil pe termen lung și acest lucru este cel mai important pentru dezvoltarea și prosperitatea Europei, pentru că doar în felul acesta se creează locuri de muncă. Sistemul de transport este o parte a problemei climei în ziua de astăzi, însă în același timp ar trebui să o vedem și ca o parte a soluției la această problemă. Cred de aceea că impactul negativ al transportului asupra climei poate fi redus dacă reușim să coordonăm modurile de transport în mod mai eficient. Avem nevoie de aceea de un sistem unic de transport în Uniunea Europeană, nu 27. Și să nu mai vorbesc despre cele 108 sisteme de transport diferite pe care le avem, de fapt, astăzi, pentru că fiecare țară are propriile sale sisteme de transport și moduri de transport. Avem nevoie de soluții logistice mai eficiente pentru sistemul de transport și de o mai bună siguranță și fiabilitate. Iată de ce președinția suedeză va fixa anumite priorități. În primul rând, politica de transport după 2010, logistica eficientă pentru transportul de marfuri și noi tehnologii și sistemul de transport inteligent. Dezbaterile în legătură cu viitorul transportului vor începe la toamnă. În 2001, Comisia a prezentat o carte albă în legătură cu agenda politicii de transport până în 2010. Și acum, pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei perioade, trebuie să o analizăm din nou. De aceea, salutăm o nouă comunicare din partea Comisiei în legătură cu un viitor durabil al transporturilor ca Parlamentul European și Consiliul să înceapă o dezbatere cât mai repede cu putință în legătură cu viitorul politicii de transport europene. Acest lucru este foarte important ca dialogul să fie realizat și cu utilizatorii acestui sistem de transport. Și în acest sens, cred că trebuie să ținem cont de aspecte precum îmbătrânirea populației, migrația, mobilitatea internă, probleme de mediu și, bineînțeles, lipsurile din ce în ce mai mari de combustibil fosil și urbanizarea. Președinția suedeză va acorda foarte mare atenție comunicatului primit din partea Comisiei și vom, vom pregăti o dezbatere ministerială în octombrie în cadrul Consiliului pentru a adopta concluziile la întâlnirea din decembrie. Aș vrea, bineînțeles, să aud și părerile dumneavoastră în legătură cu transportul pe viitor și să continuăm dialogul între instituțiile noastre. Seminarul comun pe care îl vom avea la Parlament pe 12 octombrie va reprezenta o ocazie de aur în acest sens pentru a avea schimb de opinii. Discuțiile împreună ar trebui să ne permită să evaluăm mai bine impactul politicii de transport europene și, în același timp, să ajungem la noi obiective și la metodele cele mai bune pentru a le atinge. Un sistem de transport durabil care îndeplinește toate nevoile economice, sociale și de mediu ale societății, are nevoie de o tehnologie inovatoare care să grăbească acest proces. De aceea sperăm să ajungem la un acord asupra propunerii Comisiei pentru stabilirea unui cadru de introducere a sistemelor de transport inteligent pentru transportul rutier pentru a reduce congestiile, emisiile, contaminarea și accidentelor, avem nevoie de capacitate în ceea ce privește infrastructura și de o dezvoltare optimă a tuturor modurilor de transport. Noile tehnologii, precum soluțiile ITS, vor permite utilizarea acestui sistem de transport și a noilor servicii. Noile sisteme de management a traficului pot de asemenea să îmbunătățească siguranța și securitatea pe șoselele noastre și sper să ajungem la un acord cât mai repede cu putință asupra acestor chestiuni. Aș vrea acum să menționez și două evenimente majore care vor avea loc în cadrul președinției noastre. Pe 21 septembrie, la Stockholm, este vorba de cel de 16-lea Congres Mondial asupra sistemelor de transport inteligent, și principala temă de discuție va fi ITS în viața de zi cu zi. Președinția suedeză va avea de asemenea o întâlnire la nivel înalt în Göteborg pe 26-27 octombrie cu titlul Viitorul transportului rutier, sigur și curat. Principalul obiectiv al acestei întâlniri este să arătăm cum noile tehnologii pot contribui și mai mult la un sistem de transport sigur și prietenos cu mediul și să ducă la o introducere mai rapidă a tehnologiilor noi. Dödas nästan. În fiecare an, aproape 40.000 de persoane își pierd viața în accidente rutiere în Uniunea Europeană. Mai avem încă multe de făcut pentru a ajunge la uh, acel obiectiv de 27.000 de persoane stabilit pentru 2010. Comisia, în momentul de față, elaborează cea de, cel de-al patrulea program de acțiune pentru siguranța rutieră pentru perioada 2010-2020. Trebuie să ne axăm pe domeniile în care putem produce rezultate, cum ar fi, de exemplu, o mai bună adaptare la viteză, să scătem alcoolemia șoferilor și să uh, se folosească mai bine centurile de siguranță. Ambiția noastră este ca la reuniunea de la Göteborg să reușim să contribuim la noul program. Un transport sigur este extrem de important pentru Uniunea Europeană și vom face tot posibilul pentru a permite progrese în domeniu prin îmbunătățirea calității transportului, mai ales în ceea ce privește siguranța personală și reducerea numărului de accidente. Ne vom ocupa de propunerea Comisiei pentru o directivă pentru perceperea pentru niște principii comune de percepere a taxelor de siguranță aviatică la aeroportele um, aeroporturile comunitare. Asta pentru a crea un cadru deschis, non-discriminatoriu pentru aceste taxe. Această propunere va trebui să fie prezentată la timp. În această propunere se clarifică și armonizează procedurile necesare în cazul accidentelor aviatice. Îmbunătățirea transportului, calității transportului în general, inclusiv siguranța personală, protecția drepturilor pasagerilor și posibilitatea de a ajunge în zone depărtate trebuie să rămână elemente prioritare pentru politica europeană de transport. Standardul serviciilor pentru pasageri ar trebui să fie încurajat prin, încuraja, prin consolidarea drepturilor pasagerilor și prin luarea de decizii care se axează pe nevoile și pe drepturile utilizatorilor. Acordăm o mare importanță celor doi, două propuneri ale Comisiei pentru a consolida drepturile pasagerilor care călătoresc cu autocarul sau cu autocare pe uh, distanță lungă sau pe mare și pe căile navigabile interioare. Astfel vrem să avem standarde similare Uh, cu cele pentru pasagerii care călătoresc cu avionul sau trenul. Parlamentul European a început deja lectura acestor uh, propuneri și așteptăm să ajungem la un acord cât mai repede cu putință. De asemenea, pasagerii vor uh, avea mai multe drepturi atunci când călătoria lor este întârziată sau anulată. De asemenea, aceste texte vin cu garanții pentru călătorii cu handicap sau mobilitate redusă, pentru că aceștia să nu sufere de discriminare. În ultimii ani, Uniunea Europeană a încercat să uh, ajungă la o piață internă în mai multe sectoare de transport pentru a îmbunătăți competitivitatea, însă mai sunt încă multe de făcut. Trebuie să simplificăm mai mult regulamentele pentru a reduce birocrația. Aceasta se aplică mai ales sectoarelor de cale ferată și uh, naval. Aș vrea de asemenea să subliniez importanța pe care o dăm unei, unei propuneri pentru o directivă privind formalitățile de reportare pentru navele care pleacă și intră în porturile Uniunii Europene. Uniunea Europeană are un litoral uh, întins și foarte multe porturi, iar sectorul naval reprezintă o alternativă valoroasă pentru transportul uh, uh terestru, deoarece poate reduce impactul negativ în ceea ce privește poluarea. În acest context, aș vrea de asemenea să menționez și strategia pentru Marea Baltică, o prioritate pentru Suedia și care afectează domeniul transportului. Prin această directivă, privind uh, formalitățile de raportare și prin revizuirea rețelelor TEN, s-ar putea crea condițiile pentru a implementa această strategie și pentru a încheia, pentru a încerca să punem în aplicare coridoarele verzi. O astfel de strategie ar putea fi un exemplu pentru alte pentru dezvoltarea macroregională. În ceea ce privește sectorul feroviar, Uniunea Europeană a creat să a încercat să creeze o piață funcțională. Trei pachete feroviare au fost adoptate din 2001 pentru a atinge acest scop. Din experiență am văzut că liberalizarea pieței este o reușită atunci când uh, este implementată pe deplin. În ciuda acestui fapt, nu am înregistrat decât progrese limitate și mai trebuie făcute foarte multe. Pentru început, primul pachet feroviar trebuie implementat pe deplin pentru a avea un sistem feroviar cu capacitate, cu o armonizată a capacității și un bun acces la terminale. Vom încerca să liberalizăm mai mult sectorul în timpul președinției suedeze. Sperăm să ajungem la un acord cu dumneavoastră privind regulamentul privind uh, rețeaua europeană feroviară pentru un transport de mărfuri competitiv. Acest regulament va face ca transportul de mărfuri internațional să fie mai accesibil în Europa. Vă vom prezenta o poziție comună cât mai repede cu putință, iar dezvoltarea unor coridoare eficiente pentru transportul de mărfuri ne va permite să trecem de la transportul de mărfuri uh, pe șoselele noastre extrem de aglomerate și poluate la transportul feroviar al mărfurilor. Dezvoltarea de terminale intermodale și o capacitate rezonabilă ar trebui să fie garantată pentru fiecare coridor de mărfuri, pentru a avea într-adevăr o soluție transmodală la nivel european și pentru a avea niște sisteme integrate de logistică. Știm că există conflicte de interes între transportul de pasageri și cel de mărfuri, însă o coordonare și o cooperare bună între administrațiile naționale de infrastructură de-a lungul acestor coridoare din rețea ne va ajuta să ajungem la soluțiile cele mai bune. Președinția suedeză, de asemenea, are ca scop uh, atingerea unui acord cu Parlamentul European privind directiva legată de timpii de lucru pentru șoferii de camioane. Directiva privind uh, timpul de lucru în transportul rutier. Sunt conștientă de faptul că nu comisia dumneavoastră uh, este mm, comisia de fond, uh, ci cei de la ocupare. Însă aș vrea să vorbesc despre acest lucru, deoarece directiva va fi deosebit de importanță pentru micii operatori din sector. Acest sector s-a schimbat în mod considerabil în ultimii ani, iar dimensiunea socială, de asemenea, a fost întărită. Cerințele pentru a intra pe această piață sunt însă scăzute, ceea ce duce la o zonă cenușie din ce mai, ce mai crescută în, între șoferii angajați și șoferii pe cont propriu. În 2008, Comisia a prezentat o propunere pentru a moderniza directiva 2002-15, care are ca scop uh, eliminarea fenomenului șoferilor care nu sunt într-adevăr uh, angajați pe cont propriu prin încurajarea spiritului de întreprindere a șoferilor care într-adevăr sunt angajați pe cont propriu. Consiliul a adoptat uh, o linie directoare generală în martie anul acesta și sper că se vor înregistra progrese. O altă um, măsură importantă extinderea câmpului de aplicare a directivei Eurovineta. Aș vrea să vă reamintesc că tra- miniștrii de transport au fost audiați uh, de două ori pentru a vedea cum putem să abordăm mai bine această propunere. Eu aș spune că majoritatea colegilor mei sprijină obiectivele din propunere, însă pentru ei repercursiunile politice și economice și, bineînțeles, sociale sunt o problemă e, mai, e nevoie de, mai, de o cercetare mai bună, de mai mult timp pentru a ajunge la o poziție finală la Consiliu. Comisia face niște studii tehnologice pentru ca statele membre să poată evalua mai bine impactul acestei propuneri. Și înainte de a ne continua discuțiile, trebuie să luăm în calcul aceste studii. Ca să mă refer în continuare la mediul înconjurător, aș vrea să vă spun că Comisia a dorește să prezinte o propunere privind emisiile de oxid de azot. Cu ceva timp în, lume, în urmă, când legislația privind includerea aviației în ETS a fost adoptată, Comisia a încercat să se uite și la alte consecințe de mediu ale aviației. Iar această directivă vrea să stabilească niște prevederi comune pentru taxele de NOx de la aeroporturile, aeroporturile UE. Este o propunere importantă la care vom începe să lucrăm. Stimați membri, aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună pentru a promova politica de transport europeană pentru o economie ecologică, pentru o mai bună creștere economică, mai multe locuri de muncă și un mediu înconjurător mai protejat. Înainte de a încheia, aș vrea să vă spun că de multe ori nu legislația nouă reprezintă aspectul cel mai important din munca noastră. Tot la fel de important este să ne asigurăm că legislația existentă este într-adevăr implementată și pusă în aplicare în mod eficace. Comisia are aici are de jucat un rol foarte important împreună cu statele membre, bineînțeles, în acest sens. În anumite contexte și alte măsuri pot fi la fel de importante sau mai importante decât legislația. Siguranța rutieră este un astfel de domeniu. Influențarea atitudinilor și opiniilor, de exemplu, sunt astfel, este un astfel de măsură diferită. Iar atitudinea corectă în trafic pentru a avea o siguranță rutieră este deosebit de importantă. Europe- Parlamentul European, statele membre și mulți alți actori au cu toții un rol foarte important de jucat. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt gata să răspund la orice întrebări și sper că în timpul președinției suedeze vom avea ocazia de a ne continua discuția privind temele legate de sectorul transporturilor. Vă mulțumesc! Minister, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru prezentarea făcută în această dimineață. Intenția mea este acum să trec la runda de vorbitor uh, destinată coordonatorilor și apoi să trecem la ceilalți membri. Reamintesc membrilor că uh, trebuie să-i acordăm, doamne ministru, dacă vrem să-i acordăm, doamne ministru, oportunitatea să ne răspundă la întrebări, atunci trebuie să uh, ne asigurăm că suntem succinți. Așa că o să tot folosesc acest ciocănel ca fiecare să-și dea seama că este pe punctul de a se apropia de timpul limită. Să spunem că alocăm cam 3 minute pentru fiecare uh, intervenție. Domnul uh, Groș la PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și prezent, pentru prezentarea programului din partea președinției suedeze. Mult, ac, um, o, urăm președinției suedeze mult succes pentru că este o perioadă destul de dificilă. Iată, a fost perioada de vară, a fost perioada alegerilor. Așteptăm și o nouă comisie. Nu ne-am obișnuit neapărat să așteptăm ca președinția uh, să se mulțumească cu această perioadă de așteptare. Ați prezentat câteva puncte care sunt de mare interes și pentru noi, desigur. Aici abordez, de exemplu, tema siguranței, tema sistemului de transport inteligent per ansamblu. Timpul alocat este foarte scurt, motiv pentru care aș dori să spun ce lipsește. Uh, programul trebuie să fie puțin mai ambițios, să mergeți mai departe și să spuneți că anumite proiecte care în Consiliu nu sunt ușor de dezbătut, ei bine, proiecte pe care dumneavoastră cu ajutorul Parlamentului să le implementați. Vă asigur că Parlamentul vă stă mereu alături pentru a progresa. Încep cu un ultim aspect, Eurovinieta. Eurovineta reprezintă o legătură directă cu protecția mediului. Cred că și pentru Consiliu și pentru Parlament este important uh, acest subiect, indiferent că suntem de acord de la bun început sau nu. Nu vreau uh, să pierdem timpul, vreau să câștigăm timp efectuând mai multe studii. Această temă a fost dezbătută în Parlament pe atunci, atât Parlamentul cât și membrele UE uh, aveau suficiente informații la dispoziție, așadar, încercați să mergeți cu un pas mai departe la acest aspect. În al doilea rând, ați spus, desigur, sunt, că suntem cu toți într-o situație extrem de dificilă din cauza crizei economice, dar astăzi mi-am dat seama și mi-am dat seama și ieri când am discutat despre buget, că dacă ne-ați putea ajuta dumneavoastră în domeniul transportului la acest capitol, atunci ar fi foarte bine, pentru că pentru cetățeni ar fi foarte, uh, foarte sensibil să vadă că noi discutăm aici despre multimodalitate, despre protecția mediului înconjurător și că liniile bugetare sunt mereu și sistematic reduse. Nu putem să îmbunătățim infrastructura dacă nu facem investiții și atunci, din nou, uh, așteptăm și aici indicii clare, semnale clare uh, și uh, apelăm și la sprijinul dumneavoastră, nu neapărat la puterea noastră decizională. Iarăși, referitor la sisteme inteligente de transport, la durabilitate, la uh, alte asemenea aspecte, vă sprijinim pe deplin. Dacă abordați aceste teme, atunci vă, vedeți, vă veți da seama că cetățenii vin mereu cu reacții rapide, pozitive. Dacă am să implementăm și aceste teme, atunci ar fi deosebit de bine. Regret că dezbaterea pe aceste teme nu are loc neapărat uh, exclusiv în Comisia de Transport. În, acest, în această comisie, iată, noi lucrăm foarte corect, dar ar trebui să facem la fel o, uh, o separare corectă privind timpul de lucru, privind angajații uh, stabili, angajații independenți și așa mai departe. Uh, la fel și în ceea ce privește durata de lucru a șoferilor în raport cu siguranța, trebuie să fim mai critici. De ce? Pentru că, în primul rând, uh, din punct de vedere legislativ, uh, ne punem anumite semne de întrebare pentru ca pe viitor totul să se îmbunătățească. Vă mulțumesc pentru prezența noastră și vă urez mult succes pe mai departe. Îți mulțumesc, uh, Matias, de la grupul socialiștilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea făcută. Sincer să fiu, nu vă invidiez. Aveți o sarcină extrem de dificilă. A prelua acum președinția UE nu este un lucru deloc ușor. Aveți un nou parlament, în curând o nouă comisie, în curând chiar și un nou tratat. Însă, lăsând acestea la o parte, nu ar trebui ca Consiliul să nu funcționeze în mod, cum funcționează în mod normal. De exemplu, uh, Consiliul trebuie să ia decizii în numele comunității privind lucruri care au fost deja dezbătute în primă lectură în Parlament. De exemplu, uh, transportul durabil și uh, siguranța pe străzi. Din uh, raportul în ceea ce privește uh, delictele transfrontaliere, în ceea ce privește uh, transportul rutier, uh, referitor la, amen, la amenziile care trebuie astfel emise, trebuie să vedem cine emite, uh, pe, cine le emite pe acestea. Uh, Desigur că această temă are repercusiuni directe asupra siguranței pe străzile europene. La urma urmei, pe străzile europene se înregistrează accidente numeroase soldate cu 40.000 de decese anual. Aici, uh, obiectivele noastre trebuie să fie mai ambițioase. În ceea ce privește transportul durabil, colegul Groș a spus deja ce trebuia despre eurovinietă. În intervenția dumneavoastră, Ați făcut referire la conferința de la Copenhaga. Ne-ați spus că aceasta este strâns legată de chestiunile privind turism, eh, privind uh, transportul. Trebuie însă să spun un lucru. Dacă nu luăm decizii îndrăznețe și dacă nu oferim impulsuri economice pentru un sistem mai bun, atunci nu vom, referi să ne, nu vom reuși să ne îndeplinim sarcina externalizarea costurilor internet este iarăși un subiect demn de discutat. În ceea ce privește viitorul transportului din 2010, iată, o alt, aceasta este o altă temă care trebuie discutată. Avem însă certitudinea că există un dosar care tratează această temă și uh, Consiliul ar trebui ca uh, ulterior să recurgă și la acțiuni. Și aici vă rog să dăm dovadă de mai multă ambiție. Trebuie să nu ne rezumăm doar la discuții pe aspecte tehnice și tehnologice. Poate că ar putea să ne oferiți mai multe detalii în acest sens. La fel, la final, uh, aș dori să vă anunț că și celelalte dosare vor fi tratate de noi cu o atitudine pozitivă, dar și critică totodată. În ceea ce privește finanțarea măsurilor de securitate la, pe aeroporturi, iată o altă temă demnă de discuție și sper că veți putea să vă uh, exprimați în acest sens. Vă mulțumesc, domnul Starks. Domnule președinte, doamnă ministru, vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Colegii au spus deja, ați intervenit într-o perioadă foarte dificilă, dar pentru Consiliu și pentru Parlament este important ca toate sarcinile pe uh, masa de lucru să fie puse în aplicare. Nu trebuie să ne lăsăm derutați de lucruri care se întâmplă în exterior și care pe noi nu ne influențează în mod direct. De exemplu, noi cei din comisie nu suntem direct vizați de anumite aspecte problematice de acum. Ați spus că avem nevoie de un sistem unic de transport european pe piața internă europeană. Suntem departe de a atinge acest obiectiv. Este mereu foarte dificil să duci la bun sfârșit o asemenea sarcină, mult mai uh, greu este să ajungem la unanimitate în Consiliu, dar și în Parlament. Noi constatăm că este foarte dificil să determin un stat membru să recunoască că avem nevoie de un sistem unic de transport european pe piața internă. De asemenea, ați menționat cât de important este un bun sistem de transport pentru bunăstarea Uniunii Europene și a statelor membre. Ați menționat și simplificarea chestiunilor administrative, în special în ceea ce privește transportul maritim. Eu sunt, eu sunt raportor pentru uh, uh, propunerea Comisiei Transport Maritim fără granițe. Sunt de acord pentru simplificarea sistemului. De ce? Pentru că sunt convins că transportul maritim oferă mari șanse, un mare potențial Astfel putem să elaborăm un sistem mai performant ca mediu. Sistemele inteligente de transport reprezintă aici o prioritate, de fapt una dintre priorități. Am uh, discutat deja un raport în uh, prima lectură. Din păcate, doamna Jensen nu poate să fie astăzi aici cu noi, a trebuit să plece la Copenhaga, ar fi putut și ea să se exprime în acest sens. Întrebarea mea este, ce părere are Consiliul? aici avem nevoie nu doar de coordonare, ci și de legiferare. Ce părere aveți cu privire la acest aspect? Ar trebui să facem ceva și la capitolul legiferare? Avem nevoie de legi europene la acest capitol, acum că am uh, trecut de prima lectură? Vă întreb de asemenea în ceea ce privește dezvoltarea sau crearea unui punct de vedere comun. Uh, este important aceasta? Colegul nostru a vorbit deja despre eurovinietă. Desigur, este greu să elaborăm studii privind acest capitol pentru că, la urma urmei, reprezintă o, uh, o ceartă între miniștrii de finanțe și restul lumii. Miniștrii de finanțe spun avem nevoie de bani, deci avem nevoie de eurovinietă, dar Parlamentul a venit și a spus foarte clar că veniturile din eurovinietă ar trebui să fie utilizate pentru a acoperi costurile externe. Și nu numai pentru a, a uh, asigura un venit în plus la buget. Avem nevoie așadar de o a patra acțiune în cadrul acestui, uh, acestei teme. Suedia, în ceea ce privește siguranța rutieră, are o performanță excelentă. De aceea noi întrevedem o posibilitate ca Consiliul și Parlamentul să ofere împreună noi impulsuri pentru a atinge rezultate pozitive. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mai avem trei vorbitori în prima rundă din partea, domnului, din partea grupului Verzilor, domnul Kramer. Și eu doresc să mulțumesc pentru intervenția ministrului numele grupului meu. Legătura dintre transport și climă a fost excelent prezentată. Ideea este că nu vom putea lupta împotriva schimbărilor climatice dacă nu intervenim și la nivelul transportului. 30% din emisii revin din transport în Europa. Din 1990 a crescut cu 35% uh, poluarea din cauza transportului. Deci, transportul, practic, uh, înghite uh, și anihilează succesele atinse în alte domenii, ceea ce privește eh, performanța ambientală. Fiecare stat membru trebuie însă să recunoască faptul că Eurovineta este importantă, acum însă eurovineta este implementată la nivel voluntar. Nu avem nevoie de studii, avem, nevoie, avem deja mii de studii, avem nevoie de o decizie politică. Dacă spuneți că așteptați următorul și următorul studiu, atunci uh, o să tot amânăm decizia finală. De aceea fac un apel clar. Abordați tema Eurovinietei, avem nevoie de decizie încă de pe vremea președinției suedeze. În Parlament am decis următorul lucru – 60% din investiții merg în transportul rutier, doar 20% în transportul feroviar. Cel puțin 40% din investiții ar trebui să revină transportului feroviar. Ați putea să interveniți la Consiliul pentru a implementa această idee? Nu putem să investim într-o direcție când de fapt țintim un alt obiectiv. În al doilea rând, am decis împreună cu Consiliul um, ca spre finele anului să avem rezultate concrete – deci, trebuie să vedem ce anume, uh, care state membre nu implementează uh, deci, această decizie până la finele anului. Știu că în Suedia există o anumită problemă, uh, există posibilitatea ca în trenuri să fie uh, luate și biciclete. Aceasta, uh, aceasta este o altă temă care trebuie abordată. Suedia, în calitate de uh, deținătoare a preștinției Consiliului European, ar trebui să se implice și în ceea ce privește transportul feroviar. Reprezentantul dumneavoastră a spus azi dimineață a a spus uh, azi dimineață că avem o problemă cu camioanele care camioanele foarte mari de tonaj greu care traversează întreaga Europa. Ar trebui ca uh, aici să apară o schimbare la nivelul transportului în sensul că uh, acestea să nu mai circule într-un număr atât de mare pe străzile europene. Și în ceea ce privește transportul maritim, ați spus uh, trebuie să fie stabilite niște limite pentru emisii, atât în Marea Baltică cât și în celelalte regiuni, cu referire la sistemul feroviar, ce se întâmplă cu țările care nu implementează pachetul feroviar uh, în conformitate cu reglementările date? La fel, în ceea ce privește siguranța transportului rutier, desigur, aceasta este importantă. Sunteți uh, de acord cu introducerea vitezei limită la nivel european? Avem nevoie de modificarea comportamentului conducătorului auto în acest sens. Vă implicați în acest uh, domeniu? Cam atât cu privire la intervenția mea. Vă mulțumesc. Domnul Zile. Prioritātēm transporta jomā. Doamnă ministru, vă mulțumesc pentru ceea ce ați spus despre logistica privind uh, transportul de mărfuri și sisteme inteligente de transport. Sunt foarte mulțumit că drepturile pasagerilor în uh, autocar și uh, în sistemul feroviar vor fi stabilite până la finele lunii decembrie. Acum, în ceea ce privește directiva privind timpii de lucru, timpii de lucru în uh, sistemul de transport rutier. Cred că Suedia acum are nevoie de succese cu privire la această uh, directivă. De ce? Pentru că poate să înțeleagă mai bine care sunt problemele și poate să se implice. Uh, aceasta prin comparație cu statele europene centrale. De aceea, sper că veți avea succes la acest capitol. Referitor la Eurovinietă, și eu aș dori să văd ambiții mai mari, să văd că Consiliul avansează mai bine și, desigur, că totul va rezulta în implementare. După trei ani avem uh, deja, uh, iată, posibilitatea să implementăm uh, chestiunea eurovinietei. În ceea ce privește acum strategia pentru Marea Baltică, Ați uh, menționat sistemul uh, de transport maritim, ați uh, spus că strategia pentru Marea Baltică trebuie să se asigure că sistemul de transport maritim este mai curat. De asemenea, spuneți că din spuneți că aceste strategii se alinează 8 state, al 9-lea stat fiind Rusia. În acest context, Suedia nu ar trebui să lucreze doar în domeniul legislativ, ci să soluționeze chestiuni de transport în regiunea Mării Baltice. De exemplu, relația dintre Rusia și Lituania. Au existat conflicte în stradă, au existat uh, ambuteiaje enorme în Lituania. Foarte multe camioane au fost blocate. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că relațiile dintre Rusia și Lituania pe chestiuni de transport se înrăutățesc din timp în timp. Situația este foarte complicată și se ajunge la tensiuni sociale în aceste state. În al doilea rând, un alt exemplu cu privire la politica externă. Pirateria pe Marea Baltică, iată o altă chestiune delicată. Se discută despre faptul că letonii și estonii uh, unii dintre ei sunt pirați și că ar, ar cauza probleme. Aceasta este o altă chestiune despre care trebuie să se discute. Vă mulțumesc, nu în ultimul rând, din partea domnului Gue, domnul Colicec. Děkuji, pane předsedo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adresez câteva întrebări. În primul rând, transportul maritim. Știu că Cehia și Suedia și-au împărțit oarecum munca în ceea ce privește navigarea pe căile ă, navigarea pe căi ă, interne, deci de asta se va ocupa Cehia, de celălalt aspect de transportul maritim se va ocupa Suedia. Deci în ceea ce privește navigarea pe căi interioare. Ce veți face cu navigarea, de exemplu, pe Elba, pe Dunăre, pe afluenții acestora? Acum, cea de cealaltă întrebare, în ceea ce privește aviația. Veți face progrese în legătură cu proiectul SESAR? Deoarece cred că putem economisi bani acolo, mai ales în ceea ce privește coordonarea spațiului aerian. Aș vrea să știu ce ambiții aveți în acest domeniu. Și care sunt obiectivele dumneavoastră? Următoarea chestiune, pregătirea piloților. În perioada recentă au avut loc câteva accidente și se pare că piloții nu știu cum să planeze. Atunci când toate motoarele se opresc, aceștia nu știu cum să planeze, practic nu au experiență în ceea ce privește planarea. Deci asta a fost problema cu avionul francez. Deci aș vrea să știu dacă veți încerca să faceți progrese în acest domeniu, de exemplu, pentru a instrui pe piloți în ceea ce privește tehnicile de planare. Acum, acordul de cer deschis față de SUA. Cred că ar trebui să avem un al doilea acord cu Statele Unite ale Americii, cum ați menționat. Acum, în ceea ce privește transportul feroviar, sistemul ERTMS. Ce intenționați să faceți în legătură cu acest sistem? Eu cred că ar trebui să armonizați uh, standardele de siguranță. În momentul de față există 27 de astfel de standarde, deci sistemul de deci procesul de standardizare ar trebui să fie grăbit. În ceea ce privește siguranța rutieră, avem nevoie de niște șoferi de camioane uh, mult mai bine pregătiți, deoarece multe din accidentele transfrontaliere se întâmplă din cauza lipselor de experiență. De asemenea, să vedem ce se întâmplă și cu pregătirea șoferilor de microbuze. De asemenea, să știm ce se întâmplă și cu agențiile. Acum, în ceea ce privește sistemele inteligente de transport, sper că veți include și Galileo în acestea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kohlicek. Doamnă ministru, cred că vi s-au pus câteva întrebări din partea membrilor acestei comisii. Dacă doriți, puteți răspunde acum la prima rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările importante pe care mi le-ați adresat. Vă mulțumesc și pentru angajamentul de care dați dovadă. Și vă mulțumesc pentru înțelegerea pe care ați avut-o pentru greutățile cu care ne vom confrunta noi în timpul președinției suedeze. Și poate că la această primă reuniune mă ajutați să am ambiții mai mari, însă nu va fi ușor. Domnule Groș, primul rând vreau să vă mulțumesc pentru înțelegere. domnule Cadani și alții au spus că ar dori ca noi să dăm dovadă de mai multă ambiție și să nu stagnăm în fața greutăților pe care va trebui să le luăm de coarne, să zic așa, acum în toamnă. Pot să vă asigur că noi avem mari ambiții pentru a ne atinge obiectivele în multe domenii. Și de aceea Noi credem că avem nevoie de mai mult timp pentru a analiza toate aceste chestiuni în detaliu. Asta înseamnă să ai ambiție, să vrei să faci totul cât mai bine, în profunzime. Și asta pentru că vrem rezultate. Sper ca ambele instituții să poată să înceapă să lucreze serios pe marginea tuturor acestor chestiuni pentru a ajunge la niște rezultate acceptate de toată lumea. Acum, în ceea ce privește transportul durabil, este bineînțeles o chestiune hotărătoare, decisivă. Bineînțeles, noi uh, depunem foarte multe eforturi uh, pentru a vă implica pe dumneavoastră și pentru a implica Parlamentul European în acest dosar. Și o facem deoarece ne confruntăm cu două provocări. Pe de o parte, criza economică, care înseamnă că eu am ambiții, așa cum are și președinția suedeză în ceea ce privește summitul de la Copenhaga și pregătirea acestuia. Va trebui să dăm dovadă de un spirit de întreprindere, va trebui să alegem anumite opțiuni în domeniul transporturilor pentru a putea crea locuri de muncă în acest sector. Și în acest sector sunt încă foarte multe de făcut nu avem un sistem armonizat de transport în Uniunea Europeană și asta afectează în mod negativ locurile de muncă, afectează în negativ spiritul de întreprindere și de aici decurge și situația economică din domeniu. Domnul Groș a menționat de asemenea și drepturile pasagerilor. Și pot să vă spun că și pentru noi drepturile pasagerilor sunt deosebit de importante. Uh, E important să creăm niște condiții bune de acces și pentru mobilitate. Însă asta trebuie văzut, uh, acest lucru trebuie văzut din perspectiva faptului că în sectorul de transporturi există foarte multe IMM-uri care și ele se ocupă de transporturi. Deci trebuie să ajungem la un echilibru. Domnule Cadanovi. Dumneavoastră ați adresat uh, o întrebare privind uh, transportul transfrontalier. și delictele legate de trafic. După cum spuneam, bineînțeles dorim o siguranță rutieră mai bună în Uniunea Europeană și cred că este important ca toate statele membre să sprijine propunerile făcute pentru ca instrumentele juridice să își poată face treaba. Problema este că noi avem o problemă cu temeiul juridic, iar uh, eventuală intrare în vigoare a tratatului de Lisabona ne-ar ajuta. Însă, nu vă înșelați, noi avem aceleași ambiții ca și dumneavoastră în acest domeniu, însă problema este temeiul juridic. Să cred că această problemă se poate soluționa. Acum, problema eurovinietei, la care s-au referit mai mulți deputați. Domnul Zile, domnul Colicec, și domnul Sterk s-au referit cu toții la Eurovinietă. Bineînțeles, și aici este vorba de ambiția mea de a ajunge la niște rezultate. Există state membre care își pun întrebări în legătură cu utilitatea și cu costurile acestei euroviniete. Aceste state se întreabă dacă, într-adevăr, această rovinietă ar avea efectul scontat de a aduce, de a reduce uh, poluarea. Eu iau lucrurile foarte în serios, deoarece știu că cei de la Comisia Europeană încearcă să simuleze diferite scenarii pentru a putea răspunde uh, la toate aceste întrebări pe care le au statele membre în legătură cu Eurovinieta și eficiența acesteia. Și imediat ce Comisia va veni cu niște răspunsuri clare la toate aceste întrebări, la grupurile de lucru de la Consiliu vom aborda această chestiune. După părerea mea, e important să avem o soluție cât mai cuprinzătoare în ceea ce privește Eurovinieta. Bineînțeles, transportul de mărfuri trebuie să fie cât mai eficient pe șoselele noastre. Acesta este un scop pe care nimeni nu-l pune la îndoială. Bineînțeles, trebuie să avem și o capacitate feroviară care să preia o mare parte din transportul de mărfuri. Și Bineînțeles, despre toate aceste lucruri trebuie să discutăm împreună, să vedem care sunt scopurile noastre, să vedem prin ce instrumente ajungem la un transport, la un sistem de transporturi mai uh, eficient și mai uh, care e? mai eficient și care să dea dovadă de mai multă coeziune. Bineînțeles, Comisia de Transporturi trebuie să se uite la acest procent de 30%. Și acest procent face parte, această țintă face parte din ambițiile pe care le avem. Doar prin o coeziune între diferite de între diferitele modalități de transport, între terminale și doar dacă avem mai multă, mai puțină presiune pe șoselele noastre, vom reuși să ajungem la aceste rezultate. Doamnelor și domnilor, aș vrea acum să vă dau uh, un răspuns specific în ceea ce privește aceste camioane absolut enorme. În Suedia noi avem ceva experiență în legătură cu ele. Asta nu înseamnă că și alte state membre nu pot veni cu inițiative privind uh, camioanele de mare tonaj. Însă vă pot spune cum funcționează lucrurile în Suedia. De fapt, puteți să veniți acolo și să vedeți cum sunt conduse de șoferi aceste camioane de mare tonaj, să vedeți ce efect uh, există asupra mediului înconjurător atunci când reduci numărul de astfel de camioane. bineînțeles... La Convenția Alpina, de exemplu, bineînțeles că există un proces la nivel internațional care este acum în curs și așteptăm rezultatele acesteia. În ceea ce privește domnul Zile, în ceea ce ați spus referitor la ambițiile președinției suedeze, pentru noi strategia baltică este esențială, bineînțeles. Aceasta are consecințe directe asupra eficienței transporturilor. Dorim de aceea ca coridoarele est-vest să fie eficiente și să fie create pentru a avea nu neapărat omogenitate în Uniunea Europeană, ci o mai mare eficiență a transporturilor între est și vest. Pentru domnul Kolicek, în legătură cu programul CESAR, pot să vă spun că urmărim cu foarte mare atenție evoluția acestui proces și ne aflăm acum într-o fază de dezvoltare. Iar după aceea, Consiliul va putea la măsuri mai directe atunci când reflexiile prealabile se vor fi terminat. Iar în ceea ce privește influența industriei aviației asupra mediului, avem deja experiența unor zboruri sau unor abordări mai prietenoase cu mediul pentru a limita consumul de uh, combustibil, de exemplu. În cadrul Cezar, cred că am putea găsi o aplicație mai generalizată a acestor măsuri și cred că Cezar și-ar putea actualiza acțiunile în acest domeniu. Referitor acum la negocierile UE-SUA, acestea vor avea loc în octombrie și sperăm să îi găsim pe american mult mai disponibil decât până acum. Referitor la căile navigabile interioare, președinția cehă a început lucrările la acest dosar și dorește ca președinția suedeză să continue această dezbatere. Iată ce pot să vă spun până acum. Dar nu avem uh, foarte multe dosare pe această temă la ora actuală. În afară de drepturile pasagerilor, există și chestiunea participării acestor căi navigabile în sistemul de transport pe care l-am evocat. Mulțumesc frumos pentru atenție. Mulțumesc, spune președintele. Aș vrea să cer acum membrilor să țină cont de faptul că doamna ministră va trebui să plece și să respecte timpul alocat de două minute pentru ca după aceea răspunsurile să se facă în aproximativ 5 minute. Doamna de Veirac, pentru două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnul ministru, pentru că ați venit aici pentru a prezenta programul președinției suedeze. Am trei întrebări în legătură cu transportul aerian. În primul rând, finanțarea siguranței aeriane, astfel încât să ne asigurăm că această finanțare să nu fie făcută doar de călători, ci să fie finanțată și de guverne. Președinția dorește să aibă o poziție comună până la sfârșitul anului asupra acestui text sau nu? A doua întrebare se referă la securitatea aeriană. Am avut uh, în ultimele luni accidente foarte importante și în urma acestora Comisia a pregătit un text pentru ancheta realizată în urma acestor accidente și care va trebui să fie realizată în curând. Mă întreb dacă președinția dorește să ofere prioritate acestui text sau nu. A treia și ultima întrebare. Pot să vă spun că am urmărit la această comisie îndeaproape directiva uh, sistemului de includere a ITS și a sistemului ITS și mă întreb dacă aceasta se va aplica tuturor operatorilor aerieni care vin în Europa din afară pentru a nu sancționa doar uh, companiile europene și pentru a evita o distorsiune a concurenței. Uh, deci, în vederea întâlnirii de la Copenhaga, mă întreb dacă doriți să faceți o propunere în acest sens la Copenhaga pentru a extinde sistemul european și pentru a împărți în mod echitabil această responsabilitate între toate companiile europene în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, pentru a nu cere doar companiile europene să susțină aceste eforturi. Mulțumesc, doamna Iala Sender. Două minute, vă rog, dacă puteți. Mulțumesc, domnule președinte, o să încerc. Așa cum a spus și colegul meu Cadraui, în legătură cu siguranța. Aici sunt, doamnă ministru. Acum mă vedeți. Deci, continui cu întrebarea mea. Eu sunt raportor pe tema aplicării amenzilor transfrontaliere și împreună cu, pot să vă spun că țara dumneavoastră a fost una dintre țările care a protestat cel mai mult pe baza temeiului juridic. Și vreau să vă întreb ce doriți să faceți, pentru că din discursul dumneavoastră am văzut că vă interesează siguranța rutieră, însă suntem foarte puțin credibili și dumneavoastră cu atât mai puțin dacă spunem uh, foarte mult și cu voce tare că dorim să protejăm victimele și să îmbunătățim problema vitezei și atunci când e vorba de o măsură legislativă care ar trebui să aplice aceste amenzi tocmai pentru aceste delicte pentru că cu toții cei 27 ne aflăm în această situație, până la urmă vedem că țara dumneavoastră este una dintre țările care cel mai a protestat cel mai mult. Și sper că cel puțin în timpul președinției dumneavoastră să dispară acest obstacol. Și vreau să știu dacă Consiliul va ajuta Parlamentul să deblocheze problema mobilității urbane pentru că în cadrul campaniei electorale s-a văzut că această problemă este foarte importantă în viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. Și dumneavoastră care aveți exemple atât de frumoase, precum ceea ce se întâmplă în orașul Stockholm, cred că ne-ați putea ajuta foarte mult. Durabilitatea, sunt de acord, așa cum a spus și domnul Cadraui, cu Eurovineta sunt de acord că în perioada de criză e nevoie ca cetățenii să aibă un pic uh, mai multă siguranță în ceea ce privește costurile și în special în uh, țările care au probleme precum Spania, unde trenurile se opresc la frontieră. Și, de asemenea, cu problema autostrăzilor mării care sunt departe de fi realizate. Și vreau să închei cu finanțarea rețelelor transfrontaliere, Parlamentul a avut o rezoluție în cadrul planului de recuperare europeană și a insistat acolo asupra nevoii de a îmbunătăți finanțarea acestor rețele transeuropene și vreau să vă întreb dacă președinția suedeză va ajuta în acest sens pentru acest nou buget și, de asemenea, în domeniul logisticii, pentru că dumneavoastră sunteți experți aici, dacă ne veți ajuta să îmbunătățim eficiența logistică Poate că Suedia, care are exemple foarte bune, adevărate modele, precum uh, firma IKEA, care a mizat pe, pe sistemul feroviar, ar putea să ne ajute și pe noi pentru ca cetățenii să știe până la urmă cum ajung lucrurile până la ei acasă și cum întreprinderile pot îmbunătăți acest sistem de transporturi. Mulțumesc, domnul Cunuțacos. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο... Mulțumesc. Doamnă ministru, aș vrea să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și din partea comisiei noastre pot să vă spun că așteptăm să cooperăm cu președinția. Sunt de acord cu ceea ce a spus colegul meu. Așteptăm un program ambițios și știm foarte bine dificultățile cu care vă confruntați. Totuși am fost uh, foarte mulțumit pentru că v-am auzit ce spuneați în legătură cu transportul aerian. Și îmi pare rău să spun, dar este și datoria mea să vă informez pe dumneavoastră și pe membrii Comisiei de Transporturi că a avut loc un incident neplăcut în ultimele zile, și anume pe 31 august, un pasager al unui zbor al Olympic Airlines care zbura uh, pe teritoriul aerian al Greciei au văzut pe ferestruica lor că la 30 de metri distanță se afla un F-16 uh, turc care uh, le obstaculiza zborul. Iată deci un incident foarte serios uh, și nu este vorba doar de un incident izolat, ci este vorba de o adevărată politică a Turciei, o țară candidată, care nu dorește să țină cont de uh, itinerarul de zbor care este deja programat dinainte și totuși aceste reguli sunt determinate la nivelul Asociației Internaționale. Deci nu e vorba aici doar de o problemă politică, este vorba de siguranța aeriană și trebuie să spunem că această siguranță a fost întotdeauna una dintre prioritățile importante ale instituțiilor europene în general și de asemenea a Comisiei de Transporturi. Iată de ce vreau să vă pun această întrebare, doamna ministru, și aș dori ca dumneavoastră să o prezentați mai departe responsabililor turci. Aș vrea să informez asemenea și Comisia Europeană, care este reprezentată astăzi aici de un reprezentat, și să țină cont de acest lucru la întâlnirea din octombrie și acest lucru să fie menționat și în procesul verbal al întâlnirii de astăzi. Mulțumesc, domnul Vandel. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru. Aș vrea să știu care este reacția dumneavoastră în ceea ce privește interdicția de conducere în albi, pentru că este vorba aici de o dorință de armonizare în Europa. Știți că la ora actuală există tot felul de interdicții pentru camioane în Europa și de aceea pentru această industrie e foarte greu să-și planifice uh, planul, să-și facă planul uh, în Europa. Care sunt consecințele? Mulți uh, kilometri în plus și mediul are de pătimit. Aș vrea de aceea să acordați mai mult interes acestei chestiuni și anume interdicțiile de circulație în Europa. Exemplu, Germania. Germania care a interzis circulația duminică. Germania fiind, între altele, una dintre țările cele mai importante pentru uh, circulația camioanelor în Europa, pe teritoriul european. Deci, Germania a luat această decizie la nivel central ca un punct de plecare a armonizării acestor interdicții. Eu, unul, sunt pentru pauza uh, de duminică, doamnă ministru. Dar aș vrea să aflu care este poziția dumneavoastră concretă în legătură cu această chestiune și cu durata acestor interdicții. Și vreau să știu dacă Eurovineta are drept obiectiv transferul intermodal spre căile feroviare. Eu sunt de acord, însă cred că ar trebui să se includă și căile navigabile interioare și aș vrea să aflu de la dumneavoastră aceasta cu claritate. Mulțumesc, domnul Koch. Vă mulțumesc, doamnă ministru Tostenson. Eu sunt aici la mijloc. Din punctul meu de vedere, programul nostru este ambițios. Este ambițios pentru calitatea uh, de care dă dovadă prin uh, legile propuse. Două teme pe care doresc să le uh, discut. Aș dori să ne sprijiniți uh, pentru implementarea ICOL a sistemului de apelare de urgență în cazul accidentelor rutiere. Avem nevoie să implementăm acest program rapid. În al doilea rând, aș dori ca să vă asigurați că această comisie să fie recunoscută ca atare o comisie pentru transport și pentru turism, pentru că ci turismul este o latură foarte importantă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Koch. Domnul de Grandes Pascual. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă ministru, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și pentru cuvintele dumneavoastră. Prezentarea dumneavoastră a fost impecabilă din punct de vedere politic. Însă aș, i-aș aduce totuși uh, o critică, a fost prea generalistă. La urma urmei știm că președinția este un sistem când preiei președinția și o dai la altcineva. De asemenea, termenul pe care îl veți avea dumneavoastră de mandat este oarecum scurt. De aceea eu uh, pot să vă spun că suntem cu toții de acord în ceea ce privește spusele dumneavoastră privind uh, intermodalitatea. Însă ar trebui să dăm dovadă de simț uh, comun, de, da, și să spunem că la Consiliu există diferențe mari de opinie în ceea ce privește Eurovinieta. Iar diferențele pe care le are Spania sunt cunoscute, iar uh, guvernul spaniol nu are același criteriu deși fosta ministră pentru dezvoltare se află aici și are poate altă părere. Eu cred că atunci când ați spus că nu ar trebui să intrăm în noi aventuri și să aplicăm legislația existentă, eu aș avea o întrebare în această privință. În ce măsură președinția suedeză va duce la bun sfârșit acțiuni în domeniul transportului, acțiuni întreprinse de președinția anterioară și aveți uh, proiecte în comun cu președinția suedeză în domeniul uh, spaniolă, mă scuzați, în domeniul transporturilor? Primul ministru spaniol și uh, președintele suedez s-au întâlnit recent la Stockholm și aș vrea să știu ce proiecte comune există. În ultimul rând, cred că e un lucru bun. Dumneavoastră acceptați importanța unei economii ecoeficiente. Da, cred că aici aveți un rol foarte important de jucat și mi se pare de asemenea corect să analizați uh, legătura, legăturile care există în cadrul rețelei europene de transporturi. Deci eu vreau să vă întreb ce eforturi veți face pentru a situa- să soluționa problemele transfrontaliere, pentru ca această rețea să unească într-adevăr Europa și să permită existența unei piețe comune. Domnul Alvarez. Doamna Alvarez, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei ministră pentru prezentarea sa. Un anumit aspect din intervenția dumnei mi s-a părut deosebit de important, așa cum a spus și colegul meu de Grandes. Eu am fost uh, ministru pentru, de transporturi până recent și atunci, în timpul mandatului meu, a avut loc un accident uh, major uh, cel de la Barajas al companiei Spanair. Din cauza acestei situații și din cauza altor situații, se vorbește despre necesitatea de a modifica directiva europeană privind perioada de anchetă și de informare în legătură cu accidentele și incidentele aviatice. Și cel mai important este concluzia pe care o avem în urma acestor anchete. Aș vrea să vă spun că există un raport uh, preliminar al Comisiei de Anchetă din Spania cu șapte recomandări care afectează atât Agenția Europeană cât uh, și Federația Americană și OACI. Și v-aș ruga să ne sprijiniți pentru că aceste recomandări să fie duse la bun sfârșit. Deci după acest accident, noi am propus ca autoritățile aeronautice să aibă la dispoziție anumite informații pentru a-i putea informa pe cei afectați de acest accident. Cred că este o inițiativă care nu afectează accidentul în sine, ci care paliază oarecum greutatea mm, situației. Uh, Rudele, de exemplu, au avut nevoie, de exemplu, de o perioadă de 8 ore pentru a fi informați exact care erau persoanele aflate în uh, avionul respectiv. Și ideea ar fi ca persoanele să se poată adresa autorității aeronautice și nu companiei. Și în ultimul rând vă cer sprijinul în ceea ce privește listele negre cu companii aeriene. Știu că este o propunere la care se lucrează, însă cred că e foarte importantă pentru a evita accidente pe viitor. Vă mulțumesc. Doamna Lichtenberger. Yes. Mulțumesc. Câteva comentarii. Vreau să vă întreb dacă veți face ceva în ceea ce privește drepturile călătorilor în caz de evenimente cum ar fi situația în care o anumită companie aeriană dă falimente. A fost vorba de Sky Europe. Toți clienții, practic, sunt pierduți în spațiu, să zic așa. Acum nu mai au deloc posibilitatea de a primi vreo compensație. În al doilea rând, uh, autocamioanele de mare tonaj. Eu cred că aici nu există o poziție consensuală. Nu cred că dumneavoastră veți avea o poziție consensuală Comisia TRAN i-a cerut Comisiei să facă o evaluare de impact în ceea ce privește costurile sociale și politice pentru statele membre care trebuie să-și adapteze infrastructurile la aceste mega camioane. Asta e întrebarea mea. Aveți ceva de gând în această privință? Și o altă întrebare. Puteți uh, răspunde la întrebarea privind Convenția Alpină, deoarece nu ați răspuns la ea. Și în ceea ce privește Eurovinieta, ceea ce propuneați dumneavoastră și anume să se mai facă 15 evaluări de impact. Noi credem că acestea vor întârzia implementarea. E nevoie doar de o decizie politică, de nimic mai mult. Și acum în ceea ce privește standardizarea interdicțiilor de circulație. Eu cred că ar trebui să avem un prag minim, însă să nu ajungem la o armonizare, deoarece o armonizare ar uh, elimina, practic, uh, alte interdicții, cum ar fi interdicția de a circula pe timp de noapte sau în zilele în care este foarte multă circulație. Deci eu cred să avem o armonizare cu prag minim și nu maxim. Mulțumesc, doamnă ministru. Tack för detta. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, multe întrebări. În primul rând, pentru doamna de Veirac. Întrebarea referitoare la siguranța aeriană. Vom aborda acest dosar în cadrul președinției noastre. Și, de altfel, acest lucru l-am subliniat încă de la începutul discursului meu. Bineînțeles că o bună parte a dezbaterii va depinde de momentul în care vom primi propuneri în domeniul siguranței aeriene. Oricum, am dori să se ajungă la o armonizare a procedurilor și a măsurilor la nivel european. Este tot ce pot să vă spun la ora actuală. Referitor la restul întrebărilor, în continuare, în continuare rămânem la sectorul aviației. Comerțul cu emisii. Am hotărât să ajungem la un mecanism de schimburi de drepturi de emisii. Și avem acum negocieri la nivel global. Ceea ce am dori este că acest mecanism pe care l-am elaborat noi să fie extins. Deci obiectivul nostru, doamnă de Verac, este ca acest sistem european al compensațiilor și a drepturilor de a contamina și a comerțului cu emisii să fie generalizat la nivel mondial. Acesta este obiectivul nostru, nu știm însă care va fi rezultatul. Acum, în ceea ce privește uh, delictele transfrontaliere, doamna Iala Sender, cred că a pus această întrebare. Foarte mulți au dorit să discute despre această chestiune, însă problema principală este temeiul juridic, pentru că va trebui să respectăm în primul rând acest cadru juridic pe care îl avem. Totuși, dacă tratatul de la Lisabona intră în vigoare, atunci această problemă a temeiului juridic nu va mai rămâne în picioare. Și văd că toată lumea este de acord cu această chestiune a delinvenței transfrontaliere în sectorul transporturilor. Și cred că tratatul de la Lisabona ne va permite să deblocăm situația în ceea ce privește uh, cadrul juridic. Doamna Sender a vorbit de asemenea despre rețelele transeuropene, despre rețelele de transport transfrontalier. Președinția noastră acordă o foarte mare atenție acestor aspecte, pentru că dorim să îmbunătățim logistica transporturilor dincolo de frontiere. Dorim să ținem cont uh, de nevoile economiei și să avem o mai mare eficiență reducând costurile. Însă aceasta nu înseamnă neapărat să reducem emisiile de dioxid de carbon. Aceasta, de altfel, reprezintă unul dintre obiectivele proiectului rețelelor transeuropene așa cum a fost el făcut, elaborat. Iar președinția noastră dorește să organizeze o conferință care va avea loc în Italia pe tema monitorizării și revizuirii proiectelor rețelelor transeuropene. Și un alt aspect important pentru noi, pe care l-ați evocat aici, ați vorbit despre importanța economiei. Pentru că nu trebuie să lăsăm niciodată deoparte acest aspect al economiei și al eficienței. Trebuie să reducem costurile, însă în același timp trebuie să reducem și emisiile care dăunează mediului. De aceea nu pot să vă spun decât că salut progresul lucrărilor care sunt în curs și am prezentat deja o serie de documente în acest domeniu. Documente prin care să încercăm să îmbunătățim viitorul transporturilor. Și în aceste documente am subliniat faptul că sectorul transporturilor este esențial pentru economia europeană. De altfel, dorim ca dezbaterile care vor avea loc în timpul președinției noastre să mențină această atitudine. Pentru domnul Colițacos. Ne-ați vorbit despre siguranța pasagerilor. Într-adevăr, este esențial să creăm niște condiții sigure de transport pentru pasageri. Și voi ține minte ceea ce mi-ați spus dumneavoastră și știu că există un acord în ceea ce privește garanțiile de siguranță ale pasagerilor și în ceea ce privește garanțiile de mobilitate ale tuturor cetățenilor. pentru domnul Van Dalen, care ne-a vorbit despre interdicțiile de circulație. Domnule Van Dalen, problema este că aceste măsuri sunt luate la nivel național. Am avut de altfel ocazia să spun acest lucru recent, pentru că există o mare diferență în ceea ce privește măsurile de transport și de fiscalitate și măsurile de interdicție care sunt luate și menținute la nivel național. Domnul Col menționa importanța elaborării unor măsuri de tip calitativ și să nu uh, rămânem circumscriși întotdeauna doar la obiective cantitative. De altfel, sistemul de transport inteligent face parte din astfel de măsuri calitative, domnule Col, și dorința noastră este să ajungem la nivel global la o economie mai prietenoasă cu mediul. Aceasta este una dintre ambițiile noastre și dorim ca tehnologiile moderne să ne ajute în acest sens. Este o bună parte a pachetului și deci nu avem doar obiective cantitative, ci și calitative. pentru domnul de Grandes Pascual. Dumneavoastră ați vorbit de mai multe teme, în special de cooperarea cu alte țări. Președinția suedeză dorește să lucreze pe marginea programului de 18 luni și programul pe care l-am avut cu Republica Cehă și cu Franța dă dovadă de această continuitate a lucrărilor pe care o dorim și noi. O continuitate care ne permite o cooperare mult mai strânsă și, de asemenea, la nivelul instituțiilor. Și aceasta este ambiția noastră. Iar inițiativele pe care le vom avea în cadrul președinției suedeze vor ține cont de această dorință de continuitate și cooperare. Atunci când Spania va prelua uh, ștafeta, bineînțeles că vom fi foarte aproape de uh, spaniol și vom menține ambițiile noastre la același nivel. Domnule președinte, vă rog să mă scuzați, știu că m-am întins foarte mult cu răspunsurile mele. Pentru doamna Alvarez, care mi-a pus mai multe întrebări. Într-adevăr, doamna Alvarez, și eu deplor aceste accidente care au avut loc și singurul lucru pe care putem să-l facem acum este să tragem uh, învățăminte de pe urma acestor accidente și documentul pe care l-ați evocat dumneavoastră face parte dintre documentele care au fost prezentate de Consiliul. Iată, domnule președinte, cred că am trecut în reviste majoritatea întrebărilor care mi-au fost adresate. Exista de asemenea o întrebare referitoare la transportul urban, cred. În acest sens, Comisia, din câte știu, pregătește o comunicare și așteptăm această comunicare pentru a ști până unde putem merge în domeniul transportului urban și pentru a face o eventuală propunere. Vă mulțumesc! Dacă doriți să spuneți câteva cuvinte și în legătură cu Convenția Alpină, pentru că cred că există o întrebare pe această temă, doamna ministru. Vă rog să mă scuzați, domnule președinte. Într-adevăr, așa cum spuneam Doamnă Lichtenberger, este vorba de o lucrări la nivel național deocamdată în cadrul acestei convenții alpine, pentru că ar trebui ca toate țările care sunt afectate în această convenție să o ratifice pentru a se aplica la nivel european. Mulțumesc! Minister, Vă mulțumesc, doamnă ministru. Mulțumesc pentru contribuția adusă astăzi. Mulțumesc pentru remarci, dar și pentru răspunsurile acordate membrilor noștri. Abia aștept să ne revedem în câteva săptămâni în minunatul oraș Stockholm. Deocamdată vă mulțumesc mult pentru prezența de astăzi, suntem recunoscători. Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu dumneavoastră pe perioada președinției suedeze. Vă mulțumesc încă o dată. Dragi colegi, 5 minute pauză, după care vom relua activitatea.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 second polite request for you to take... Dragi colegi, cel de-al doilea aviz politicos, a doua rugăminte politicoasă să vă așezați la locurile dumneavoastră, cea de-a treia nu va fi la fel de politicoasă, vă asigur. Mr. Kolicek. Okay, I'm going to start. If people... Foarte bine, voi începe. Dacă doriți să aveți alte întâlniri, puteți să o faceți în afara sălii noastre de ședință. Și aceasta e în special valabil pentru grupul de la dreapta mea. Cred că sunt uh, reprezentanți uh, de la comisie. Done it twice already, uh, Jackie. Okay. Right. Vă mulțumesc foarte mult. The next item on our agenda. Următorul punct pe ordinea de zi este un schimb de opinii cu EASA, cu directorul general al EASA, domnul Gudu care se află deja aici. Am să fac o scurtă introducere acestui punct și a domnului Gudu. Noi, comisia noastră dorește să discute cu toți directorii generali al tuturor agențiilor pe viitor, de asemenea cu EMSA, am avut o întâlnire, dumneavoastră sunteți deja al patrulea pe listă, care discutați pe noi în calitatea funcției dumneavoastră. Și probabil că vă dați seama că avem foarte mulți membri noi care nu cunosc foarte bine funcțiile acestor agenții și în special EASA. Dacă ați putea să începeți cu aceasta, ar fi foarte bine, cu o scurtă prezentare și după aceea să trecem la întrebările din partea deputaților. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră, așa că, domnule Gudu, vă dau cuvântul. Can we have Mr. Gudu on the platform? We can if we've got room. Am putea să, să-l aducem pe domnul Gudu la birou, vă rugăm, dacă se poate. Foarte bine, spune președintele. Cred că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 Motivele pentru care domnul Gudo era încă jos în sală era pentru că am avut președinția suedeză aici eh, sus până acum foarte puțin timp și n-am avut să timp să facem încă ordine. Acum cred că toată lumea e mulțumită, nu? Foarte bine, vă dau cuvântul, domnule Gudu. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o aici, în fața dumneavoastră. Este adevărat o onoare pentru mine. Doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, parole devant votre comisie. Este o adevărată plăcere pentru mine să mă aflu aici, la comisia dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație și, bineînțeles, că recunosc aici chipuri cunoscute. Știu că sunt și membrii noi care n-au participat încă la dialogul nostru constructiv, dialogul între agenția noastră și Parlamentul European. Vreau să vă mulțumesc în special pentru susținerea dumneavoastră din partea Comisiei de Transporturi față de agenția noastră și pentru interesul de care ați dat dovadă pentru a menține și a îmbunătăți situația siguranței aeriene în Europa. Mă voi centra în expunerea mea asupra chestiunilor de actualitate, pentru că bănuiesc că Parlamentul este foarte interesat de acestea și de asemenea are un rol important de jucat. Însă, înainte de aceasta, aș vrea să vă fac o prezentare foarte rapidă a resurselor noastre din punct de vedere a personalului și a bugetului. Și Bineînțeles, știți foarte bine, aceste resurse sunt foarte importante. În ceea ce privește personalul agenției, după cum știți, agenția are sediul la Köln și are în jur de 500 de angajați la ora actuală, care provin din aproape toate statele membre, iar printre cei 500, o bună majoritate sunt agenți temporari. Până la sfârșitul anului 2010, cred că agenția va avea în jur de 600, de fapt peste 600 de angajați. Deci am prevăzut deja o creștere a angajaților. Un foarte important punct este că avem deja doi reprezentanți în străinătate, în Statele Unite și în China. Și în anii următori vom angaja noi reprezentanți ai agenției pentru a putea fi reprezentanți în regiunile cele mai importante din punct de vedere aeronautic ale lumii. Referitor la buget, bugetul global pe 2009 este de în jur de 125 de milioane de euro și acesta ar trebui să crească în anul 2010 trei pătrimi din acest buget vin din redevențele plătite de industrie și o pătrime de la bugetul comunitar. Aș vrea să fiu foarte clar încă de la început și, de altfel, am să repet ceea ce am spus la ultima întâlnire pe care am avut-o împreună. Cred că la ora actuală avem uh, resurse suficiente pentru a desfășura sarcinile noastre de acum. Dar știți că agenția are sarcini care sunt în extindere acum. Voi reveni asupra acestui punct și agenția va dispune de resursele necesare pentru toate aceste sarcini suplimentare care îi vor fi acordate. Deci revin acum la extinderea competențelor agenției, pe care de altfel ați votat-o. Vă reamintesc că există o primă extindere în care se află sarcini noi în domeniul operațiilor aeriene, a licențelor de pilot și autorizărilor, autorizațiilor pentru operatorii din țările terțe. Pentru această primă extindere, calendarul a fost respectat – toate consultările publice în legătură cu propunerile agenției, cu excepția autorizațiilor pentru operatorii din țările terțe, au fost deja încheiate. Pentru că ne bazăm pe legislația comunitară exter, uh, existentă, EU-OPS, încercăm să facem cât putem pentru a um, reduce la minim posibilul impact pe care l-ar putea avea acest nou regulament asupra părților implicate în ceea ce privește limitarea timpului de zbor. Așa cum s-a ajuns la un acord între Consiliu și Parlament, am comandat și am publicat un studiu asupra limitărilor timpului de zbor și rezultatele au dus la reacții foarte puternice din partea companiilor aeriene și de asemenea din partea sindicatelor piloților. Anumite companii aeriene chiar s-au plâns în fața comisarului Tajani. Acum vom include rezultatele acestui studiu în viitoarele noastre propuneri și vom coopera cu Comisia și cu părțile interesate. În afară de aceasta, lucrăm și, de asem- lucrăm și în ceea ce privește riscul de oboseală a echipajelor de zbor, aceasta la nivelul organizațiilor internaționale, la nivelul uh, a Organizației Aviației Civile Internaționale și de asemenea la nivelul FA americane. Operatorii ar trebui să includă, credem noi, sisteme de gestiune a riscului oboselii în sistemele globale de gestiune a securității. Și trec acum la aviația generală. Agenția a recunoscut întotdeauna importanța acesteia în Europa și dorește să favorizeze dezvoltarea acesteia și să diminueze sarcinile administrative, bineînțeles fără să pună în pericol securitatea. Conceptul de European Light Aircraft este un astfel de exemplu. Licența europeană a piloților de divertisment este un alt proiect care dorește să revitalizeze aviația generală în Europa. După cum vedeți, suntem foarte activi în ceea ce privește aviația generală. Trecem la cea de-a doua extindere a competențelor agenției noastre, pentru că textul final va fi prezentat în următoarele săptămâni pentru această a doua extindere. Dacă e vorba de domeniul gestiunii traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană și a traficului de aeroporturi, toate lucrările pregătitoare au fost deja făcute Lucrăm în special cu Eurocontrol în ceea ce privește tranziția între cele două organizații. Iar calendarul nostru este destul de ambițios. Pentru prima și cea de-a doua extindere, resursele necesare trebuie să fie disponibile pentru a putea reuși atât la prima extindere cât și la cea de-a doua. Bineînțeles că salut susținerea dumneavoastră și faptul că ne veți susține atunci când se va face o dezbatere în detaliu a acestor resurse necesare. Aș vrea acum să trec asupra câtorva teme de actualitate în domeniul siguranței aeriene. Și am să încep cu toate dispozitivele de protecție a copiilor. Este o temă îngrijorătoare pentru unii dintre dumneavoastră și de asemenea pentru o bună parte a copiilor care călătoresc cu avionul agenția a analizat această chestiune și a tras anumite concluzii. Și anume, că nu există o practică internațională unică în ceea ce privește dispozitivele de protecție a copiilor. Există un regulament, UOPS, prin care se permite autorităților naționale să aleagă propriile sisteme. Aproape toate statele membre utilizează de mai mulți ani o centură de siguranță suplimentară pentru transportul copiilor care au mai puțin de 2 ani și aceasta n-a pus până acum niciun fel de probleme. Un studiu făcut uh, și comandat de agenție a constatat că, din fericire, există foarte puține incidente care să ne dea de gândit și care ar spune că această practică ar fi periculoasă. Totuși există o analiză științifică care ar indica că scaunele speciale pentru copii ar prezenta anumite avantaje. Iată de ce agenția dorește să acționeze și companiile aeriene ar trebui să permită copiilor să călătorească cu scaune speciale dacă doresc părinții. Agenția de altfel a certificat deja un astfel de scaun care a fost conceput special pentru copii și care este deja utilizat de un operator aerian din Uniunea Europeană. De aceea cerem industriei să găsească soluții noi în acest sens. În al doilea rând, Operatorii ar trebui să dea informații clare în legătură cu tipurile de scaune pe care le acceptă. Și salut faptul că anumite companii aeriene fac deja acest uh, lucru. Vom cere informații suplimentare tuturor operatorilor europeni pentru a oferi această posibilitate. În al treilea rând, vom negocia cu partenerii internaționali, cu FA și cu OACI și aceasta pentru a proteja și mai mult uh, copiii la nivel internațional. Bineînțeles că putem uh, introduce măsuri mai restrictive dacă constatăm că operatorii nu sunt disponibili în acest sens. Revenind acum la accidentul Air France 447. Doamnelor și domnilor deputați, s-au spus foarte multe, s-a scris foarte multe în legătură cu acest accident de pe 1 iunie. Până acum, ancheta stabilită nu a identificat o cauză precisă a accidentului. Iar biroul de anchetă francez ne-a transmis acest rezultat. Agenția continuă să facă toate eforturile necesare pentru a coopera cu acest birou de anchetă și această cooperare este excelentă până acum. De altfel, agenția a luat propriile sale decizii și anumite măsuri de precauție. Începând cu 9 iunie, deci la câteva zile după accident, agenția a elaborat uh, un um, standard de informații și de recomandări operaționale. De asemenea, se efectuează analize tehnice și teste în legătură cu viteza avionului. S-au dat deja Uh, recomandări și uh, în ceea ce privește felul în care trebuie să se opereze cu avioanele și aceasta pentru a îmbunătăți în mod general siguranța aviației. Cred că n-ar fi prudent deocamdată la ora actuală să incriminăm pe nimeni sau o cauză anume fără să aflăm toate rezultatele anchetei. Și putem să vă spunem că deciziile noastre nu sunt dictate nici de mass media, nici de grupurile de presiune, ci dorim să avem decizii luate pe baza unor informații obiective. Bineînțeles că siguranța este o prioritate pentru noi în toate sarcile noastre, indiferent că e vorba de noi produse sau de noi reguli pe care le impunem. Și doresc să vă spun că nu vom face noi propuneri regulamentare decât dacă suntem convinși că acestea duc la îmbunătățirea siguranței aeriene. Care este acum nivelul general al siguranței aeriene în Europa? Avem niște date din propria noastră analiză care sunt deja prezentate în raportul anual al siguranței aeriene și pe care vi l-am prezentat. Există o latură pozitivă și anume că rata accidentelor mortale în lume a scăzut în ultimul uh, deceniu. Europa are în continuare unul din nivele cele mai bune de siguranță la nivel mondial, dar asta nu este de ajuns, pentru că suntem în urma Americii de Nord și, de altfel, accidentele din acest an Spanair și Air France au avut un impact negativ asupra tendinței noastre. Sper ca aceasta să rămână în continuare cea mai mare miza noastră și anume scăderea ratei accidentelor. Fiecare incident ar trebui să fie raportat în conformitate cu legislația europeană. Există totuși și două probleme importante aici. În primul rând, această legislație europeană nu este aplicată peste tot în Europa. În al doilea rând, rolul agenții, agenției noastre ar trebui să fie întărit. Avem nevoie de un acces clar la toate datele pertinente, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Agenția și autoritățile naționale trebuie să organizeze o analiză comună a incidentelor. Comisia dorește să întărească legislația în ceea ce privește incidentele și accidentele și în felul acesta rolul agenției va fi clarificat. Cred că este o inițiativă excelentă care va duce la îmbunătățirea siguranței aeriene în Europa. Suntem din ce în ce mai conștienți de rolul factorilor umani în ceea ce privește siguranța. Eu unul cred că e nevoie de și mai multe eforturi în domeniul formării echipajelor de zbor. FAA din Statele Unite este de acord cu noi. Agenția organizează în acest sens o conferință internațională pentru formarea piloților pe 24 noiembrie la Köln pentru a discuta noile inițiative în acest domeniu cu toți actorii implicați. De altfel, Cooperăm și cu industria și agenția a format deja echipe speciale de experți pentru siguranța transportului aerian comercial, pentru elicoptere și pentru aviația generală. Toate acestea pentru a promova inițiative de securitate în aceste trei domenii esențiale. Vă spuneam, aviație generală, elicoptere și transport aerian comercial. Cred că aceste inițiative reprezintă o primă etapă în cadrul unei strategii globale, pentru că în domeniul siguranței aeriene nu-i de ajuns să fim reactivi. După șase ani de operațiuni, cred că agenția noastră trebuie să fie mai proactivă. Și avem nevoie de o strategie de viitor, de obiective clare pentru îmbunătățirea siguranței aeriene. Sunt convins că în Europa avem atât cunoștințele cât și resursele necesare pentru a deveni regiunea cea mai sigură din lume. Și ținând cont de recomandările Organizației Aviației Civile Internaționale, cred că ar trebui să avem, în parteneriat cu statele membre și cu Comisia Europeană, un program european pentru siguranța aeriană. Un program care să ne permită să descriem felul în care se organizează siguranța aeriană în Uniune și să avem niște programe clare de acțiune, pentru că există deja inițiative în fiecare țară. Siguranța aeriană în Europa este un sistem. De aceea, la acest sistem trebuie să participe toți partenerii, Uniunea Europeană, guvernele naționale, autoritățile și industria. Agenția va propune un grup de pilotaj pentru acest program european pentru siguranța aeriană. Doamnelor și domnilor, iată, am încercat să vă prezint prioritățile actuale ale agenției. Bineînțeles că sunt uh, multe lucruri de spus în legătură cu alte teme. Mă bucur deja de toate schimburile de opinii pe care le vom avea în următorii 5 ani și sper să vă vedem și la agenția noastră la Căl, unde veți fi bineveniți. Vă mulțumesc! Mr. Gudu, thank you very much for that. Vă mulțumim foarte mult, domnule Gudu. Sunt sigur că membrii acestei comisii au comentarii interesante. În primul rând, numele PP, domnul Groș. Euh, Vă mulțumesc mult pentru prezentarea dumneavoastră și pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Sper că și pe viitor, așa cum a fost cazul și în trecut, vom avea ocazia de a ne întâlni în mod regulat aici, la Bruxelles sau la Köln. Astfel, comisia noastră va putea să vă viziteze de asemenea. A fost o ședință foarte bună de informare, însă acum aș avea doar trei comentarii. În primul rând, bugetul, despre care ați vorbit la început. Ieri am discutat despre buget, astăzi l-am votat și cred că dincolo de cifrele pe care ni le-ați dat. Dumneavoastră ați spus că deocamdată mijloacele sunt suficiente pentru performanțele avute, însă în ceea ce privește eventual diferențierea între cheltuielile administrative și cheltuielile operaționale, cred că aceasta este o temă care e interesantă pentru noi. Pe de altă parte, acest lucru i-ar împiedica pe anumiți colegi să aibă anumite idei preconcepute, inutile și exagerate. Un al doilea comentariu, pregătirea, formarea. Spre deosebire de ce auzim în presă, accidentul Air France nu s-a datorat neapărat unei probleme legate de pregătirea pilotului într-o situație critică. Dumneavoastră a spus că din experiența dumneavoastră ați ajuns la concluzia că trebuie îmbunătățită pregătirea. Vorba de pregătirea inițială sau de o pregătire continuă în sector? Un al treilea lucru, care ține tot de securitate. Securitatea atât de importantă pentru Parlament. Ar vrea să știu ce vă împiedică acum lipsa de mijloace sau prerogativele și inițiativele naționale sau lipsa de coordonare între diferitele țări și agenție. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Leichtfried. Danke, Herr Präsident. Herr ich denke... Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Cotu, cred că ceea ce ați prezentat este foarte vizibil. EASA este probabil una dintre cele mai uh, uh, încununate de succes agenții la nivel european. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai importante agenții pentru că prestează niște servicii de care avem cu toții nevoie, servicii de siguranță pentru a evita vic uh, existența victimelor și a accidentelor. Dacă discutăm despre dezvoltare, uh, subiect pe care l-ați abordat, atunci discutăm evident despre capacitatea agenției și despre extindere. Deocamdată ați spus că aveți capacitatea necesară, dar dacă discutăm despre extindere, trebuie să discutăm și despre potențiala finanțare, potențiala finanțare a angajaților viitori. Pentru mine există această tendință pe care nu, care nu sunt neapărat uh, de acord, Uh, tendința de a spune că agențiile sunt toate pe picior de egalitate, uh, că, ne, că sunt la fel toate și că trebuie să economisim bani. <coughs> Dar eu cred că este fals. Există evaluări diferite totuși. Uh, sunt însă de părere că această tendință de a economisi în ceea ce privește agențiile nu este una optimă pentru că pe viitor se poate ajunge la probleme la EASA din această cauză. Cum sunteți pregătiți să faceți față acestei probleme? În al doilea rând, uh, aș dori să abordez o altă temă. Am discutat despre accidentul Spaner. Dacă privind din exterior, am spune că colaborarea dintre EASA și autoritățile spaniole nu a fost una optimă. Am uh, văzut că au existat probleme de comunicare, astfel încât la final lucrurile nu s-au desfășurat așa cum am fi dorit. M-ar interesa astfel dacă au existat probleme, cum au arătat acestea din perspectiva dumneavoastră și, pe viitor, ce poate fi îmbunătățit în această relație de colaborare. Când vine vorba despre accidente, mă interesează de asemenea dacă la nivel european, în cazul liniilor aeriene, Uh, există linii periclitate sau nu, în opinia dumneavoastră, și care sunt acestea. În ceea ce privește tema siguranței, la nivelul părții legislative s-a decis ca pe viitor personalul de cabină să fie unitar licențiat. Vreau să știu cum se comportă liniile aeriene, dacă se face ceva în acest sens. Vă mulțumesc. Mulțumesc. De la grupul ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Gudu, pentru intervenția dumneavoastră. Eu sunt una dintre uh, membrele noi, sunt nouă în această legislatură, v-am auzit pentru prima dată așadar. Întrebarea mea concretă se referă la formare, formarea profesională. Ați spus că în ceea ce privește siguranța aeriană trebuie să se aducă îmbunătățiri la nivelul pregătirii personalului. Uh, Consider că siguranța aeriană reprezintă o parte importantă a pregătirii profesionale. Așadar, dumneavoastră concret ați spus că americanii sunt mai avansați la acest capitol. Ce ne lipsește nouă? Ce trebuie să învețe personalul pentru a îmbunătăți calitatea siguranței? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lichtenberger, acum de la grupul Verzilor. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru raportul care vizează scaunele pentru copii din avion. Am așteptat cu nerăbdare acest raport, îl urmăresc în continuare și sper ca într-un final să ajungem în sfârșit la un acord în ceea ce privește siguranța copiilor în avion. Ați spus că există, din fericire, puține cazuri în care se înregistrează probleme, așa este, dar la nivel internațional din punct de vedere statistic, nu apar menționați uh, uh, nu apar menționate persoanele care nu au un scaun. Uh, în America, de exemplu, a fost un caz în care nu au fost menționați copiii care nu aveau un scaun al lor și au existat probleme în această cauză. În plus, consider că ar trebui să încercăm să facem tot posibilul pentru ca pe viitor să ajungem la un rezultat concret care să-i liniștească pe părinți la urma urmei. Spun asta cât de curând posibil. Ar trebui să facem această uh, ar trebui să rezolvăm această problemă pentru că, la urma urmei, acea centură Uh, suplimentară este destul de periculoasă. Investigațiile noastre arată clar acest lucru. Opțiunea aceasta cu centura de siguranță în plus este destul de periculoasă. Optez de aceea pentru scaunul special pentru copii. La urma urmei, în cazul uh, unei aterizări de urgență, vă dați seama că unei mame este foarte greu să țină copilul în brațe legat cu centura suplimentară de siguranță. Și atunci aș fi uh, foarte recunoscătoare dacă, în sfârșit, am ajunge la rezultate concrete cu privire la această chestiune. Mai mult decât atât, eu sunt convinsă că această decizie a noastră va avea efecte și asupra altor regiuni ale lumii, pentru că, la urma urmei, noi discutăm aici o problemă la nivel internațional. Consider că sensibilizarea internațională este un lucru de la sine înțeles pentru ca noi aici să reglementăm uh, în sfârșit această chestiune. Încă două lucruri minore, de fapt nu sunt minore chiar deloc. În ceea ce privește asta, văd că apare personal pentru chestiunile de mediu. Ați putea, vă rog frumos, să intrați puțin în detaliu, să ne spuneți cu ce se ocupă acești angajați concret? Și încă ceva în privire la Yemen Airlines. În Franța, această, acest operator nu mai are dreptul de a ateriza. La nivel european, chestiunea este puțin mai dificilă. Vreau să, vă, vreau să știu de la noastră cum arată situația. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Foster, în numele conservatorilor și reformatorilor. Vă mulțumesc. Bun venit uh, și domnului Gudu. E o plăcere să-l vedem din nou. Bineînțeles, eu sunt, am fost aici și din 99 uh, în 2004, am discutat cu dumnealui înainte și știu că s-a descurcat foarte bine într-o perioadă foarte scurtă de timp. Însă rămân niște întrebări pe care eu aș vrea să le adresez, deoarece în ultimii ani am urmărit îndeaproape situația. Este o întrebare nu doar pentru dumneavoastră, cât și pentru Comisia Europeană, care este foarte responsabilă de modul în care este, sunteți finanțați dumneavoastră și structura acestei finanțări. Deși trei pătrimi din bugetul dumneavoastră vine din taxe, mai ales din industria manufacturieră și restul, bineînțeles, de la comunitate, eu cred că există o problemă legată de finanțarea pe termen lung a agenției dumneavoastră. Deci nu putem să tot votăm de la an la an. Anul acesta tocmai am votat pentru o creștere a bugetului, însă eu nu știu, cu, nu știu cum ajungeți dumneavoastră să vă descurcați. E vorba de rolul de regulator, vă uitați de asemenea, dumneavoastră vă ocupați și de certificare, de licențe, deci competențele dumneavoastră se extind foarte mult. De aceea eu cred că ar trebui să vedem în mod clar cum sunteți finanțați. Ar trebui să aveți un plan pe 10 ani și nu de la an la an să vi se schimbe finanțarea. O grijorare este că de la industria manufacturieră banii care vin fluctuează. Dacă industria se descurcă greu, dacă nu și vinde, de exemplu, avioanele, acest lucru vă va afecta clar veniturile dumneavoastră. E un lucru la care aș vrea să vă gândiți, poate că nu puteți să spuneți foarte multe acum. Un alt lucru, în legătură cu mediul înconjurător. Dumneavoastră sunteți o agenție de siguranță. Acesta este rolul dumneavoastră, însă cu siguranță recunoașteți că există un anumit impact asupra mediului, însă acestea fiind spuse, dacă ne uităm la limita pentru zgomot și la emisii, aici sunt niște decizii la nivel internațional prin OACI. Deci de aceea trebuie să fim foarte atenți să vedem care este rolul dumneavoastră ca agenție. Dacă mai permiteți încă două comentarii, domnule președinte. Următorul lucru um, școlile de zbor pentru avioane legere. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu pregătirea piloților și implicarea FAO aici. IFAO, mă scuzați. Știu că dumneavoastră sunteți implicați în toate acestea și acum un alt lucru, accidentele aeriene. Ați spus că vă veți implica mai mult, însă eu am o îngrijorare, deoarece întotdeauna vrem să existe un anumit grad de independență și să nu fie implicat nivelul politic atunci când există anchete făcute de birourile naționale. Eu nu vreau ca accidentele să fie folosite de politicieni. Și aceste birouri de anchetă ar trebui să se ocupe de ceea ce le revine lor. Aș vrea ca aceste lucruri să fie clar lămurite, deoarece în ultimii în ultimii ani, statele membre s-au implicat foarte mult și Statele Unite ale Americii, de asemenea. Domnul Kolicek acum. După care sperăm că vom avea timp ca și alți membri să intervină. Domnule Kolicek, ca de fiecare dată, întotdeauna eu vorbesc uh, la urmă și am cel mai puțin timp la dispoziție. Bonjour, domnul, uh, bonjour, bună ziua, domnule Gudu, ne cunoaștem. Am și eu câteva întrebări, șase mai exact. Prima se referă la pregătire. Ultimele incidente aviatice ne-au arătat un lucru și anume că anumiți piloți nu știu cum să controleze un avion atunci când motoarele se opresc. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră intenționați să îmbunătățiți uh, formarea profesională a piloților pentru asemenea ocazie. Un alt lucru, normalizarea avioanelor ușoare. Credeți că putem uh, ajunge la așa ceva în Uniunea Europeană? Credeți că putem avea teste coordonate la nivel național pentru avioanele sub 600 de kilograme pentru ca acele teste foarte costisitoare să nu trebuiască să fie făcute doar la nivel de EASA, ci și la nivel național, deoarece autoritățile naționale în țările care produc astfel de, de avioane și în Europa sunt produse 80% din aceste avioane sub 600 de kilograme, deci la noi se întâmplă, iar persoanele cu handicap, de exemplu, în uh, transportul aerian, o altă întrebare. Vreți să introduceți niște standarde pentru noi la aeronave pentru ca acestea să poată fi folosite și de persoanele cu handicap, deoarece există situații fizice când astfel de persoane, de exemplu cu scaun de, care sunt într-un scaun cu rotile, nu au cum să intre la bord. De asemenea, ați spus că aveți 600 de persoane, personalul dumneavoastră. Ați uh, spus că veți crește personalul cu 54 de persoane. Noi am încercat să vă dăm bugetul pe care ni l-ați cerut, însă la început vorbeam de 447 de persoane și nu de 600. Acum, o altă întrebare, lichidele la bord. Veți face ceva în acest sens? Domnul Iazembovski a discutat acest uh, lucru de, cu noi și a spus că e chiar o prostie uh, să ai acea limită de 100 de mililitri pentru lichide. Deci intenționați să faceți ceva în acest sens? Și un alt lucru, pentru testele la EASA, pentru companiile mici, se va schimba ceva? Vă mulțumesc, domnule Gudu. Dacă ați putea să răspundeți în jur de 7-8 minute, m-ați ajutat foarte mult, deoarece am foarte multe persoane care doresc să ia cuvântul. Agenția este obișnuită cu astfel de provocări, dar șapte minute e cam puțin. Cred că voi începe cu întrebarea domnului Groș, Groș privind bugetul. Încercăm să lămurim acest lucru nu noi, ci și toate agențiile cu Comisia de Bugete și cea de control bugetar de ani de zile și ne e greu să ne facem înțelegi. Deci care este diferența între cheltuielile administrative și cheltuielile administ- operaționale? Bugetul comunitar are trei titluri, sau mai multe, însă primele trei sunt cele mai importante, personalul, cheltuielile administrative și cheltuieli operaționale. Noi, nouă ni se reproșează că avem cheltuieli operaționale prea limitate față de bugetul uh, întreg. Aș vrea să vă spun că atunci când avem persoane care lucrează, care au sarcini administrative și foarte, o mare parte din personal are astfel de sarcini, aceștia sunt plătiți de la titlul 1, deoarece Parlamentul consideră că e vorba de, de cheltuieli administrative, însă nu e drept, e vorba de cheltuieli operaționale. Dacă doriți ca eu să-mi cresc cheltuielile uh, operaționale față de cele administrative, ar trebui să-mi externalizez toată activitatea, ceea ce e o prostie. Încă o dată aș vrea să vă explic că structura pe titluri 1, 2 și 3 nu este relevantă pentru a ști dacă anumite cheltuieli sunt administrative sau operaționale. Și asta se aplică agențiilor. Agențiile au titluri operaționale la titlul 1 și 2, deoarece trebuie cazați cei care lucrează. Multe întrebări s-au pus în legătură cu formarea profesională. Piloții au de jucat un rol foarte complicat, mai ales cei din aviația comercială se confruntă acum cu avioane din ce în ce mai automatizate și acestor piloți se cere să intervină în situații relativ excepționale, relativ deosebite și cred că trebuie să fim conștienți de faptul că un pilot care este asistat în permanență de calculator, de automatisme, trebuie să fie în stare uh, în situația în care nu mai poate fi asistat în mod automat, de deci să fie capabil să piloteze avionul singur. Nu voi vorbi acum despre rezultatele să anticipez ce s-a întâmplat la conferința din 24 noiembrie. Însă e clar că noi credem că pregătirea inițială trebuie îmbunătățită, pregătirea de bază acestora și trebuie de asemenea să vedem cum putem interveni în cadrul formării profesionale pentru ca în cazuri excepționale piloții să se poată descurca, să știe cum să reacționeze. Accidentele acum și colaborarea cu birourile de anchetare a acestora. V-am spus că noi colaborăm uh, în mod exemplar uh, cu autoritatea competentă din Franța în cazul accidentului zborului AF447. În cazul accidentului din Spania, relația și colaborarea nu a fost atât de bună, a fost nevoie de ceva timp pentru o normalizare. Eu respect și doresc ca aceste anchete să fie independente, însă agenția certifică aceste avioane și, bineînțeles, poate să ajute aceste birouri prin cunoștințele pe care le are în legătură cu anumite incidente care au survenit la anumite avioane. Deci noi adăugăm, venim cu o plus valoare clară la agentă. Pe de altă parte, dacă agenția este uh, informată la timp în legătură cu ce se întâmplă în cadrul anchetei, poate să reacționeze pe marginea acestor fapte și poate lua măsuri unor urgente care sunt necesare pentru a îmbunătăți sau pentru a restabili securitatea aeriană. Eu spun lucrurile clar, răspicându nu suntem o uh, organizație care anchetează accidente, nu vrem să fim așa ceva, respectăm independența organelor de anchetă, însă vrem să contribuim și să dispunem de suficient de multe informații pentru a ne face munca, care constă în ce în restabilirea securității aeriene. Ce alte întrebări mi-au mai fost puse? Finanțarea pe termen lung a agenției noastre. Noi avem un plan de afaceri pe 5 ani. Și în acest uh, business plan, în acest plan de afaceri pe 5 ani, am emis o ipoteză și anume că noile activități care vor fi finanțate din taxe vor fi echilibrate. Asta înseamnă că vom putea, de fapt, comisia va putea negocia cu persoanele cărora le vom furniza astfel de servicii, vom putea negocia niște tarife care ne vor permite să activăm. E ceva delicat, e clar, e o situație sensibilă. Ce putem face în situație de criză? În domeniul aviatic se trece printr-o criză importantă. Știți că avioanele nu-și mai umplu... Știți că mm, avioanele nu se mai umplu... Nu nu mai sunt umplute cu călători, companiile aeriene au probleme, știm cu toți acest lucru. Însă, deocamdată, agenția trece prin această criză fără să sufere prea mult în ceea ce privește cererile care vin la nivel științific, uh, de, care vin la nivel de certificare. Deci industria ne cere în continuare să certificăm. Deci principalii constructori ni se adresează. E foarte greu pentru micile întreprinderi care trebuie să-și închidă porțile. Deci dacă vrem să avem un mod de finanțare pe termen lung, eu, bineînțeles, sunt dispus să o fac. Ce face agenția pentru mediul înconjurător? Așa cum a spus doamna Lechtenberger, avem câteva persoane care se ocupă de mediul înconjurător și au două sarcini. Una de reglementare, deci personalul nostru de mediu este foarte activ uh, la nivelul comitetului OACI, care se numește CAEP, Comitetul pentru Mediu. Noi transmitem ideile europene la Montreal, la OACI, pentru ca aceste idei să fie luate în calcul în reglementarea OACI, deoarece, după cum știți, nu există o reglementare specifică de mediu în momentul de față, deci toată reglementarea europeană se bazează pe reglementarea OACI o a doua activitate în ceea ce privește mediul înconjurător, certificarea produselor. Știți că noi trebuie să certificăm avioane în ceea ce privește zgomotul și emisiile. Deci noi ne ocupăm de această, facem această certificare. Iată două activități importante la agenția noastră și, bineînțeles, rolul nostru față de OACI este deosebit de important. Acum, în ceea ce privește lichidele, nu, noi ne ocupăm de asta. E o problemă care ține de siguranța aeriană. De deci, din fericire, noi nu ne ocupăm de siguranță. Îi las comisiei rolul de a soluționa această problemă a lichidelor la bord. Avem deja suficient de mult de lucru. Lichide care de altfel ne îngrijorează pe toți în calitate de pasageri. Mulțumesc! Thank you. Șapte deputați doresc să ia cuvântul. Va trebui să vă rog să fiți cât mai subcinți cu putință, dacă doriți, un răspuns la întrebările dumneavoastră. Doamna de Veirac. Doar câteva cuvinte pentru a mulțumi domnului director pentru prezentarea sa foarte interesantă și pentru faptul că sunteți întotdeauna disponibil în fața comisiei noastre. Într-adevăr, foarte puține agenții și-au văzut competențele extinse atât de rapid ca a dumneavoastră. Și cred că cu toții suntem mulțumiți de acest lucru. Știm cât de mult a contribuit agenția dumneavoastră la securitatea aeriană, care este o prioritate pentru UE. Într-adevăr, ultimele luni au fost uh, foarte grele pentru transportul aerian și, într-adevăr, euro... cetățenii europeni trebuie să-și dea seama că instituțiile noastre lucrează pentru a avea o mai mare siguranță. Iar în timpul discuțiilor bugetare pe care le-am avut, așa cum a spus și doamna Foster, a trebuit să ne asigurăm că resursele sunt corespunzătoare cu sarcinile care vă vor fi acordate în următorii ani. Și sunt de acord cu domnul Ghișfrit, cred că ar trebui să continuăm în această comisie noastră, să luptăm pentru aceasta, pentru a permite agenției să-și efectueze munca în condiții foarte bune și pentru a asigura siguranța tuturor cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Alvarez! Vă rog dacă puteți fi foarte succintă. Bineînțeles, domnule președinte. Eu vroiam să-i mulțumesc domnului Gudu și să-l asigur de susținerea mea și recunosc faptul că munca dumnealui este foarte complicată. Cred că ar trebui să întărim rolul agenției și să întărim de asemenea coordonarea cu toate autoritățile aeronautice. Știm foarte bine care sunt dificultățile în acest sens și vroiam să vă cer punctul de vedere în legătură cu recomandările pe care le-a făcut Comisia de Anchetă Spaniolă în legătură cu accidentul Spaner. Cred că sunt uh, recomandări suficient de bune pentru a se ține cont de ele. Aceste recomandări afectează direct agenția, unele dintre ele, și altele afectează alte organisme. Mulțumesc, domnul Van Delen. Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul agenției a prevăzut și timp de odihnă și de muncă care depind de legislația europeană. Cu toate acestea, am constatat că în timp ce la nivel european se garantează și se impun niște timp de lucru în domeniul transporturilor, pe de altă parte avem tendința de a extinde și mai mult timpul de lucru la nivelul aviației. Vreau să vă întreb dacă ați făcut o reflexie pe această temă. Și la un an de la introducerea noilor norme, vreau să vă întreb dacă rezultatele sunt satisfăcătoare pe această perioadă de un an. E adevărat că e o perioadă scurtă. O a doua remarcă pe care vreau să o fac în legătură cu siguranța aeriană. La ora actuală în Europa este destul de bună. Există doar două puncte negre, bile negre, să spunem așa, și anume avioanele care vin din fostele republici sovietice și din țările a, africane. Și vreau să vă întreb dacă aveți intenția să aveți niște reprezentanți în aceste țări fost sovietice și în țările africane, așa cum le aveți în, în China, pentru a ne asigura siguranța aeriană și în aceste țări, așa cum e nevoie? Sí, gracias, presidente. Gracias. Domnul de Grandes Pascual, mulțumesc, domnule director, pentru venirea dumneavoastră aici. Am două întrebări. În primul rând, vreau să ne clarificați care este diferența între accidentul Spanair și accidentul Air France. Vreau să știu dacă agenția dumneavoastră a făcut o diferență între cele două, care să însemne ceva pentru noi, pentru că așa am înțeles din ce ați spus dumneavoastră. Cea de-a doua întrebare se referă la formare. Ați vorbit foarte mult despre această chestiune în cadrul comisiei noastre și știți că ne interesează acest lucru. E adevărat că în orice anchetă unui accident se vorbește de multe ori de un element esențial și anume factorul uman. Aceste accidente duc la foarte multe probleme cu consecințe administrative, civile și câteodată chiar penale. Și câteodată ne punem întrebare dacă ceea ce lipsește este formarea sau e vorba de altceva, și anume de un exces de muncă și, de asemenea, ne punem problema acestei proliferări a companiilor low cost care sunt în detrimentul timpilor de, de muncă pentru lucrătorii din domeniul aviației. Vreau să ne spuneți care este părerea dumneavoastră în acest domeniu, pentru că mi se pare foarte important. Mulțumesc, doamna Iala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea pentru că cred că a fost o neînțelegere aici. Vreau să spun că mă interesează foarte mult, așa cum a spus uh, domnul director, mi-a plăcut foarte mult prezentarea pe care, pe care a făcut-o și ne interesează ce s-a întâmplat cu accidentul Air France, însă e adevărat că aici se află și câțiva deputați uh, spanioli și pe noi unii ne interesa foarte mult reacția dumneavoastră față de accidentul Spaner, pentru că știu că guvernul Spaniei a făcut o astfel de invitație agenției dumneavoastră, pentru că doream tocmai să cooperăm cu agenția și să contăm cu susținerea acesteia pentru a avea o abordare la nivel european. Și de aceea vreau să știu ce s-a întâmplat după această cerere din partea Guvernului Spaniei pe care ați primit-o dumneavoastră? Pentru că e foarte important să învățăm de pe urma acestor accidente și în special de pe urma acelor aspecte pe care le-am subliniat noi, și anume că autoritățile aeronautice să aibă o poziție foarte clară cu lista pasagerilor în acel accident și felul în care se gestionează accidentele. Și aș vrea de asemenea să mă refer, pentru că spuneați, vorbeați de această perioadă de tranziție între EASA și Eurocontrol. Aș vrea să aflu mai multe detalii în acest sens, dacă se poate. Și dacă puteți să ne spuneți mai mult și în legătură cu ce va face EASA în legătură cu riscul de oboseală a echipajului de zbor, care mi se pare foarte important în ziua de astăzi. Domnul Marinescu. O întrebare am, domnule director. Uh, ce se întâmplă în EASA cu pregătirea pentru preluarea noilor uh, responsabilități ca urmare a modificării regulamentului EASA? Și aș mai avea un comentariu doar. Dumneavoastră, prin uh, activitatea pe care o faceți, certificați avioane, echipamente, oameni, o să certificați și aeroporturi, nereguli în procesul de certificare pot duce la accidente. După părerea mea, dumneavoastră nu aveți ce să căutați în anchetarea accidentelor de aviație, pentru că puteți fi implicați în producerea, prin, indirect prin cei care fac certificări, în producerea acestor accidente. Mulțumesc. Încă o întrebare din partea mea, domnule președinte, domnule director. În legătură cu EU-OPS, care au avut nevoie de foarte mulți ani pentru a fi implementați, pentru că mulți parteneri sociali nu erau de acord și după acești 40 uh, de ani, iată că în sfârșit avem acest sistem și se pare că se dorește acum să se introducă în uh, sistemul de limitare a timpului de zbor. Deci vreau să vă întreb dacă mai e nevoie de încă 2 ani pentru a fi implementat, după aceea de mai mult timp pentru a fi analizate și vreau să vă întreb dacă nu credeți cred, ar fi nevoie de niște modificări ale acestor EU Ops în care Parlamentul să se implice la propunerea Comisiei de nouă legislație. Vă dau cuvântul acum. Încă un defi. Încă o sfidare mi-ați lăsat. În primul rând, le mulțumesc din inimă tuturor deputaților care m-au sprijinit și care au subliniat rolul agenției și faptul că aceasta a dat dovadă de disponibilitate și a venit aici la dumneavoastră. Dacă m-ați invitat mai des, aș veni mai des, deoarece cred că acest dialog este foarte necesar. Am impresia că există două chestiuni esențiale. În primul rând, accidentele și, al doilea, accidentul spanier și cel Air France, cum am reacționat în ambele cazuri. A fost vorba despre problemele între agenții și nu între autorități în sine, ci anchetatori. E diferit. De la înființarea agenției, încercăm să legăm un dialog constructiv cu anchetatorii. A fost destul de greu. Cred că acum lucrurile funcționează mult mai bine, însă cazul Spaner era încă dificil. În ceea ce privește colaborarea în august 2008, în aceeași zi, noi ne-am uh, spus că eram gata să colaborăm cu autoritățile spaniole. Eu desemnasem două persoane pentru a se deplasa imediat în Spania pentru a, pentru a ajuta autoritățile. Însă, din păcate, lucrurile nu s-au întâmplat, invitațiile au fost întârziate. Deci eu cred că putem uh, îmbunătăți foarte mult această colaborare între agenție și autoritățile de anchetă. Însă în cazul Air France ne-am implicat de la bun început. Am avut acces imediat la anchetă și la datele din această anchetă. Schimbarea a fost, prin urmare, considerabilă față de cazul anterior. Comisia pregătește în momentul de față o nouă legislație în domeniul accidentelor pentru a lămuri rolul agenției în caz de accident, deoarece în legislația anterioară, legile făcus, fuseseră create înainte de înființarea agenției. Domnule Marinescu, vreau să vă asigur că noi nu suntem uh, și uh, judecători și părtinitori. Noi nu vrem să facem anchetele, vrem doar să contribuim la ele, vrem să aducem informațiile pe care le avem noi în legătură cu certificatele, uh, și vrem mai ales să putem lua măsuri ad hoc cât mai repede cu putință dacă e o situație de urgență, deoarece realitatea ne-a arătat că trebuie să acționăm foarte repede. Deci noi nu vrem uh, să judecăm, să ne implicăm, îi lăsăm pe anchetator să-și facă treaba. Și rezultatul anchetei lor este rezultatul avut în vedere, nu cel care vine de la noi. În ceea ce privește acum pregătirea profesională. Rezultatele obținute de low cost nu ne arată că ar exista o diferență între companiile low cost și celelalte. Nu, chiar au niște rezultate extrem de bune în ceea ce privește securitatea aeriană. Problemele de pregătire profesională la care m-am referit sunt uh, mai degrabă structurale. Și pentru noile avioane au legătură cu pilotajul acestora și cu automatismele de la bord și cu modul în care pilotul trebuie să acționeze când uh, pilotajul automat nu mai funcționează. Și asta trebuie să o vedem cu piloții, cu companiile producătoare de aeronave pentru a vedea cum putem îmbunătăți pregătirea profesională a piloților. Acum, în ceea ce privește timpul de lucru și limitarea acesteia. A existat un acord la Parlament și la Consiliu în legătură și un studiu științific, de asemenea, care trebuia lansat și condiționat de agenție. În legătură cu acest aliniat, subaliniat Q eu sunt de acord să spun că un an de experiență nu este suficient ca să ajungem la concluzii, însă va trebui să ajungem la un consens între acest uh, subaliniat și rezultatul studiului științific. Noi avem o sarcină de reglementare care va începe. Vom insista asupra faptului că în SUA se discută despre limitarea timpului de zbor, deci vom putea discuta cu colegii americani în legătură cu acest lucru, însă la nivel internațional mai ales, și aș vrea să subliniez din nou acest lucru, l-am spus deja în discursul meu, deci la nivel internațional se acordă o mare importanță aceste noțiuni de gestionare a riscului de oboseală a echipajului de zbor. Asta ține de normele de reglementare. Oboseala este un factor care trebuie luat în calcul. Deci nu e vorba neapărat de durata zborului, ci de oboseala echipajului. Vom încerca să integrăm toate aceste elemente și să facem o propunere în următoarele luni, o propunere pe care o vom înainta Comisiei, bineînțeles. Aveți un punct de ordine? Da. Pe mine m-a îngrijorat un lucru. Într-adevăr, trebuie să reglementăm în mod clar și transparent competențele și responsabilitățile și coordonarea între diferitele organe responsabile. Eu am aici un document pe care mi l-a trimis comisia în care se spune, mă scuzați că vă spun așa, domnule Gudu, se spune că EASA a primit rapid invitația din partea Comisiei Spaniole. De asemenea, vi s-au trimis toate datele importante pentru acea anchetă, printre care datele înregistrare în mașina care înregistra parametrii de zbor. De asemenea, s-a transmis un uh, anteraport pe care îl pregătea această agenție și această autoritate, iar din punct de vedere al autorităților spaniole, povestea este cu totul altfel decât ce ne-a spus dumneavoastră. Dumneavoastră ați spus că această comisie alcătuită din uh, anchetatori independenți, de nici guvernul, nici autoritatea aeronautică nu fac parte din această comisie. Deci această comisie susține contrariul. Ei spun că v-au pus la dispoziție toate informațiile, v-au înlesnit totul pentru ca această invitație să fie trimisă. Deci invitația a pornit de la Spania. Mulțumesc și îmi cer scuze de la colegi. Poate că ar trebui să discutați asta între patru ochi. Nu, nu există contradicții. Da, am primit toate informațiile. Eu m-am bazat în discuții doar pe partea inițială a colaborării. Deci la început am avut anumite întârzieri, însă după aceea am primit toate informațiile. Confirm acest lucru. Problemele au fost doar la început. Îi mulțumesc încă o dată domnului Gudu pentru prezența dumnealui astăzi aici și pentru faptul că v-a răspuns la întrebări. Eu îi mulțumim și pentru prezentare și așteptăm să avem o relație excelentă, excelentă cu agenția dumneavoastră și cu celelalte agenții de altfel. Vă mulțumesc! Dragi uh, colegi, dacă cineva mai are ceva la chestiuni diverse, văd că nu. Prin urmare, vreau să vă reamintesc că următoarea reuniune va avea loc pe 5 octombrie la Bruxelles la ora 15.30. Le mulțumesc uh, interpreților. Ședința se încheie.